Bene, io penso... Welcome to everybody. We... Please, if you can... Bun venit tuturor, vă rog să luați loc ca să începem, dacă se poate. Mulțumim, domnule comisar Navracici, că sunteți aici alături de noi. Mulțumim și celor patru ambasadori pentru noua nou scenariu european pe care îi voi prezenta imediat și reprezentanților statelor membre. Voi continua în limba italiană, dacă îmi permiteți. Pentru că avem privilegiu să ne utilizăm propria limbă, limba maternă, avem interpreți uh, de mare calitate, așa că uh, vă încurajăm să vorbiți în limba maternă ca să fiți înțeleși cât mai clar și sintetic. Așadar, în limba italiană. Ați spus că ăștia putem să începem această întâlnire pe care ne-am dorit-o. O facem și într-o zi importantă. Astăzi e Ziua Europeană a Muzicii și vorbim de un nou scenariu european, de o nouă poveste europeană. E bine să uh, adăugăm și muzica, pentru că ce ar fi Europa fără muzică? Deci un, un omagiu tuturor muzicienilor, artiștilor, compozitorilor Europei muzicale. Cred că e de datoria noastră. Așadar, eh, vă spun imediat, eh, vă reamintesc, aici îl avem și pe colegul nostru care e cumva veteran în comisia noastră, colegul Lockegaard, nu știu unde s-a ascuns, ba da, e aici. L-am văzut în sfârșit. A fost eh, promotorul comisiei noastre. îl salut, deși acum a ales să joace un alt rol, însă a fost promotorul în 2013 lansării acestui proiect pilot uh, United for Europe, care apoi în 2015-16 a devenit o acțiune pregătitoare și care s-a transformat de-a lungul timpului În acest caz nu vorbim neapărat de o politică culturală a Europei, ci de o ambiție mai mare, și anume de a conferi o perspectivă culturală Europei. Cred că așa trebuie să vedem lucrurile. E vorba doar de un program ca altele de punere în aplicare a politicilor, ci să conferim ceva ce e foarte necesar în acest moment, o perspectivă a identității plurale a Europei și niște valori comune și o deschidere spre lume. Dacă Europa vrea să fie un actor global, trebuie să fie și un actor de largă respirație culturală și să ajute schimburile cu noile generații de această eh, predare a ștafetei în legătură cu valorile uh, care stau la temeiul Europei, Europa care astăzi și-a cam rătăcit identitatea, solidaritatea și rolul de jucat. Deci astăzi avem mare nevoie de o nouă realitate și, iată, un nou discurs privind Europa, însă acest nou eh, discurs privind Europa e și un proiect simbolic care încearcă să aducă împreună Minte și trupul Europei. A fost o primă declarație a personalităților din sectoarele creative, culturale, științifice, care s-au reunit într-un comitet cultural <clears throat> pentru a ghida această dezbatere. Înainte de alegerile din 2014 a fost prezentată această declarație, v-aș reaminti că se spune în ea ceva foarte frumos și anume Europa e o stare de spirit, însă și o responsabilitate morală și politică comună cetățenilor din întregul continent. E o frază, cred, foarte importantă care ne responsabilizează în legătură cu rolul culturii care pentru a construi o altă Europa și în legătură cu rolul pe care trebuie să-l joace Europa în toate politicile europene. Noi am hotărât să dăm curs proiectul pilot, să dăm urmare acestui proiect cu o acțiune pregătitoare pe baza uh, rezultatelor din prima fază. Domnul comisar Navracic, îi mulțumim, a dorit, ca să spun așa, să deschide, să deschide ușa spre o discuție mai amplă, implicând noile generații, ceea ce ne se pare foarte important, cu discuții publice în statele membre și în, uh, pe Facebook, în media socială, cu implicarea anumitor parlamentari, ca să vedem cum să avem mai mare impact cu acțiunea noastră și să intrăm într-o nouă fază. Sigur că vă reamintesc că a fost lansată în februarie această fază, februarie 2016, deci acum câteva luni, cu prezența unor studenți din programul Erasmus+, Plus, tineri, stagiari. Și e vorba de o nouă filozofie pe care ne-o veți prezenta, domnule comisar, o nouă strategie adresată îndeoseb tinerilor și sperăm că va putea crea o comunitate a acestor tineri care să fie adevărați protagoniști în dezbaterea privitoare la chestiuni europene. Să nu fie doar spectatori a Europei, ci să fie și cei care joacă rolul principal. E un punct foarte important cu care sunt de acord. Noi trebuie să înțelegem că Acest program se adresează nu numai tinerilor, ci uh, va reuni mai mulți actori, uh, să spunem, marile personalități ale lumii intelectuale, artistice, muzicale, în fine, ai creativității, ai culturii europene și se clădește această punte astfel cu noile generații care probabil până acum a cam lipsit. Mă opresc aici, dumneavoastră trebuie să ne uh, prezentați acest nou discurs. Vă mulțumesc că sunteți aici și patru ambasadori, din păcate doi au avut probleme și nu au putut să sosească aici, însă totuși sunt bine reprezentați după intervenția domnului comisar Nauracici, uh, Vor avea cuvântul, mai ales Patrick Covaci președintele Organizației Europene a Tinerilor uh, Întreprinzători, domnul Michael Kleiber, cercetător, fost președinte al Academiei de Științe a Poloniei, doamna Smesca uh, Mihailovic, secretar general al Europa Nostra și Paul Dujardin, la fel foarte cunoscut. Salut și foarte activul director general al Centrului de Bele Arte din Bruxelles și suntem foarte fericiți că nu e, nu adesea se întâmplă să avem un grup de invitați de asemenea nivel și atât de reprezentativ. Iată, aici sunt într-adevăr actori de prim plan ai culturii europene. De ce a spune să ne organizăm așa? Și anume, avem cam o oră la dispoziție pentru această discuție. Pentru 10 minute aș da, în primul rând, cuvântul domnului comisar Navracici ca să ne vorbească despre noua fază acestei strategii, acestui nou discurs privind Europa, apoi o prezentare video și mai apoi vor lua cuvântul ambasadorii și apoi uh, europarlamentarii prezenți în sală, cine va dori. Domnule comisar ce aveți cuvântul. Thank you very much. Good afternoon, honorable members, ladies and gentlemen. Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. E o adevărată plăcere să mă aflu alături de dumneavoastră astăzi aici. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Silvia Costa că ne-a permis să discutăm despre noua etapă a discursului pentru Europa. Cred că este locul adecvat pentru a purta această discuție, mai ales pentru că inițiativa de față și are rădăcinile în comisia dumneavoastră. În 2013 ați cerut un proiect care să apropie mai mult cetățenii de Europa, să reinsufle viața în proiectul european și să unească cetățenii europeni de-a lungul frontierelor. Această inițiativă a luat forma unui proiect pilot și s-a concretizat uh, într-un uh, contur al viziunii noastre pentru Europa personalități eminente, precum primul ministru al uh, Poloniei, Donald Tusk, uh, Enrico Leta, cancelarul german uh, Angela Merkel și fostul președinte al Comisiei, José Manuel Barroso, au luat parte la dezbateri. Discuțiile s-au finalizat cu o declarație numită Mintea și trupul Uniunii Europene. A reunit factori de decizie din toate sectoarele de importanță ale Uniunii Europene și a fost pre- prezentat în martie 2013. Concluzia principală a fost că cetățenii doresc să aibă un cuvânt uh, mai mare de spus în ceea ce privește Uniunea Europeană. Și ajung în acest fel la a doua etapă, acțiunile de pregătire pe care la ora actuală le punem în aplicare și asupra cărora vă voi vorbi astăzi. Nu putem uh, porni de la premiza că știm uh, ce așteaptă cetățenii europeni de la Uniunea Europeană dacă ne limităm doar la discuțiile ce se desfășoară la Bruxelles. Iată de ce am uh, hotărât să includ un public mult mai amplu în discuții. În esență, am dorit ca proiectul nostru să analizeze mai mult ce ne unește, care sunt valorile care stau la baza proiectului european. Trebuie să privim dincolo de luptele și prioritățile de zi cu zi ale Uniunii Europene și să ne adresăm direct oamenilor, să le povestim despre valorile noastre comune și despre cum trebuie să evolueze Europa doream să implic principalii actori, și anume tinerii, și ca ei să se afle în centrul dezbaterii. Unii spun că tinerii se îndepărtează de politică. Nu aceasta este experiența mea. Tinerele generații au opinii foarte clare și doresc să le împărtășească. Caută însă noi feluri de a face acest lucru. Foarte mulți nu au încredere în felul în care funcționează politica, cred că politicienii nu le ascultă îngrijorările. Trebuie să recreăm o punte de legătură între Europa și cetățenii săi mai tineri. În acest sens, trebuie să dăm dovadă de creativitate și să ne adresăm uh, într-un fel important semnificativ pentru ei. În plus, tinerii dau dovadă de un dinamism care le permite să privească, care le permite să privească problemele care se confruntă Uniunea Europeană într-un mod nou. Parlamentul European a invitat în luna mai peste șapte mii de tineri. S-au strâns uh, idei numeroase și impresionante pentru noi toți. Proiectul are, prin urmare, mai multe etape. În primul rând, am uh, numit o serie de ambasadori din domeniul culturii, educației și sportului pentru a promova discuțiile prin rețelele lor. Aș dori să le mulțumesc din suflet pentru angajamentul și efortul lor de neprețuit. Astăzi uh, ei ne vor prezenta viziunea și povestea lor. Am cooperat de asemenea cu organizații tinere și cu Forumul European pentru Tineret pentru a promova discuția în rândul tinerilor asupra celor subiecte care sunt importante pentru ei. Eurodeputații au fost uh, invitați să ia parte la o parte din aceste dezbateri educația, platforma de învățământ electronică și rețelele Erasmus cu sute de mii de elevi doresc uh, cu nerăbdare să ia parte la dezbaterea referitoare la noua poveste pentru Europa. Am purtat uh, numeroase dezbateri în care tinerii și-au împărtășit uh, viziunea referitoare la viitorul Europei. Tinerii se află într-o poziție privilegiată. Văd uh, cum acționează politica europeană, însă cu minte proaspătă. Astăzi veți putea viziona un filmuleț pe care stagiarii noștri l-au uh, realizat în luna februarie. În câteva luni vom prezenta un nou produs uh, pe care l-au creat aceștia. Desfășurăm numeroase activități în domeniul culturii, pentru că cred cu tărie în puterea culturii de a inspira și modela gândirea. Reunim, funda, reunim valorile multor culturi, religii, experiențe, lucru care se regăsește în dezbatere. Prevenirea și combaterea radicalizării violente în rândul tinerilor este una din cele mai urgente provocări cu care ne confruntăm astăzi. Sunt convins că tinerii vor aduce ei înșiși o contribuție importantă. În urma dezbaterilor pe care le-am organizat cu tinerii, am învățat deja că aceștia își doresc o Europa unde diversitatea să fie în favoarea și nu împotriva unei identități europene mai puternice. Am uh, pornit așadar de la rețelele noastre obișnuite în um, ceea ce privește tineretul, învățământul și cultura. Aceștia sunt parteneri pe care îi apreciem. Dar ce facem mai departe? La ora actuală strângem idei și propuneri. Acestea sunt rezultatul diferitelor dezbateri pe care le-am organizat și le vom um, comunica Europei. Am lansat de altfel o platformă de consultare pe internet prin care tinerii pot veni cu întrebările lor. Vom face, bineînțeles, ajustări pe măsură ce evoluează lucrurile. Există câteva idei care s-au conturat în urma dezbaterilor cu, cu tinerii. În primul rând, unitatea în diversitate, ocuparea forței de muncă, învățământ, Uh, libera circulație și schimbările climatice. În 2017 vom analiza împreună rezultatele și vom vedea care sunt concluziile care trebuie trase pentru viitorul Europei. Le vom prezenta într-un format unic, un format care ar trebui să fie pozitiv, care să scoată în evidență ce putem face împreună și care să prezinte o viziune realistă referitoare la ce putem face în viitor, o viziune care să fie ușor de înțeles uh, pentru toți cetățenii din Europa și care, cel mai important lucru, să îi motiveze pe tineri să se implice. Voi folosi, bineînțeles, rezultatele acestea pentru a imprima un nou avânt uh, și un nou elan forurilor și programelor existente, precum Erasmus+, Plus, dialogurile structurate cu tinerii, conferințele pentru tineret, săptămânile pentru tineret, portalul european pentru sport și um, forumurile online de discuție. Am lansat de asemenea o nouă etapă a unei alte consultări de amploare pentru a asculta ce cred uh, tinerii din Europa despre aceasta. Consultarea va avea loc atât pe internet cât și în direct. La conferința de la Coșițe din octombrie vom prezenta concluziile inițiale și acestea vor fi publicate de asemenea pe portalul european pentru tineret. Astăzi, uh, mult prea adesea, dialogul uh, cu tinerii se concentrează asupra priorităților de moment. Cred însă că inițiativa pentru Europa și pentru tineret poate extinde discuția și poate lua în calcul uh, perspective de viitor. Această discuție poate să vă inspire pe dumneavoastră Parlamentul despre cum uh, puteți comunica mai bine cu tinerii, mai ales având în vedere viitoarele alegeri pentru Parlamentul European. Aș dori să profit de această ocazie pentru a vă invita să promovați această dezbatere în statele dumneavoastră membre, Dumneavoastră jucați un rol important ca factor de amplificare al dezbaterii în circumscripțiile dumneavoastră. Aștept de asemenea cu mare interes ideile pe care le veți prezenta și care să fie incluse în ultima etapă a proiectului. Înainte să te vă asculta ideile, doresc de asemenea să ascult uh, ideile ambasadorilor noștri referitor la o nouă poveste, un nou dialog pentru Europa, să mai degrabă mai multe dialoguri. Mulțumesc! Interesante peste propost. Foarte, foarte interesant aceste propuneri sunt convins că și alți comisari vor contribui și vor alimenta această, această platformă de programe interesantă și ideea întâlnirii despre care ne-ați vorbit, uh, care se va desfășura după vacanța de vară și apoi și existența unui portal care să aducă împreună toate aceste inițiative. Și apoi Va fi acum și mai interesant să ascultăm mărturile și reflexiile ambasadorilor noștri pentru acest nou discurs european uh, oaspeți dragi ai noștri. Știam că uh, am putea aloca fiecare să spunem, 5 minute, dacă sunteți de acord. A, dar avem în mai întâi o prezentare video și apoi vor lua cuvântul ambasadorii noului discurs pentru Europa. Vă rog, prezentarea video, să o urmărim dacă se poate, cu luminile stinse. Mm-hmm.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 Eh, mult interesantă, questa... Foarte interesantă și eficientă această prezentare. Felicitări autorilor. Ar fi bine să fie să, să circule în uh, statele noastre, bineînțeles în, uh, în limba proprie a fiecărui stat. E un mesaj important pentru tineri. Trebuie să fie vizibil, iar acum începem cu măturile din partea ambasadorilor programului pentru nou discurs pentru Europa. Uh, începem cu cel mai tânăr, că suntem uh, pe linie cu noul program, deci Patrick Kovac, care e președintele JEUN, Organizația Europeană a Tinerilor Întreprinzători. Te rog. We heard so many times that young people hold the key to our S-a spus adesea că tinerii dețin cheia viitorului. Uh, dar de câte ori oare ne-am întrebat uh, ce ușă vor să deschidă cu această cheie sau cum vor să folosească cheia respectivă? Cred că acest nou dialog uh, reprezintă un instrument ideal pentru a afla răspunsul la această întrebare și domnul Navracici a implicat atât de mulți tineri de-a lungul Europei. În acest fel vom înțelege mai bine care e răspunsul noul uh, dialog în uh, noul discurs pentru Europa uh, se, în, se dorește organizarea a 25 de conferințe, s-au organizat deja 10, 15 urmează să fie organizate. Acestea au fost organizate peste tot în Europa, Franța, Polonia, Republica Cehă, Belgia. Următoarele 15 vor fi, de asemenea, vor juca un rol crucial. Am învățat de la tineri că trebuie să sporim comunicarea. Trebuie să continuăm comunicarea. Pentru că a comunica înseamnă a înțelege. Iar generația noastră cere să înțeleagă. Iar rețeaua pentru tineret joacă un rol esențial în acest sens. Există foarte mulți tineri care sunt implicați în aceste rețele, fie că e vorba de o organizație de antreprenoriat pentru tineri sau organizația societății civile. Există foarte mulți tineri activi care doresc să își facă vocea auzită. Se gândesc de asemenea și la cei tineri care nu participă la aceste activități, care nu se regăsesc în aceste organizații, care nu sunt proactivi. Iată de ce mă bucură să văd că programul Noul uh, Discurs pentru Europa se extinde, intră și pe mediul online, implicând astfel mai mulți tineri care fizic nu sunt uh, prezenți, dar care sunt prezenți, um, am putea spune, prin prezența lor digitală. Putem vedea în acest fel ce își doresc tinerii. În aceste conferințe am um, identificat niște solicitări foarte clare. Tinerii doresc să participe, după cum a spus și domnul Navracici. S-a organizat o conferință unde s-a discutat chiar și despre scăderea vârstei de vot la 16 ani pentru ca tinerii să poată vota mai repede. Există îngrijorări justificate referitoare la migrație și la um, integrarea corectă. Tinerii își doresc mai multe șanse, doresc de asemenea un acces sporit. Sunt bucuroși că se discută, că se dialoguează, pentru că doresc să afle cine sunt acei oameni de la Bruxelles despre care se tot vorbește în media. Vor să-i cunoască pe factorii de decizie, vor să poarte un dialog echitabil. Iată de ce cred că platforma, un nou dialog pentru Europa, un nou discurs pentru Europa este platforma corectă. Tinerii își doresc de asemenea Europa în care să depășim cultura eșecului. O treime din tinerii europeni se gândesc la antreprenoriat, în timp ce două treimi din tinerii din Asia sunt antreprenori. Mulți chiar uh, se tem să își prezinte candidatura la un loc de muncă pentru că se tem că vor fi respinși. Tinerii doresc să învețe, doresc să construiască uh, punți de legătură între generații și între națiuni. Prin uh, aceste conferințe am aflat și pot să vă spun cu mândrie că generația noastră e dornică să învețe, ascultă și, mai important, se bucură că are ocazia, că își poate face voce auzită și că poate alege ușa unde dorește să uh, își folosească cheia. Mulțumesc! Mulțumim! Uh, vorbiți în numele tuturor tineri întreprinzători. Foarte interesant pentru noi să auzim ce aveți de spus și acum aș da cuvântul domnului Michael Kleiber, cercetător, fost președinte al Academiei de Științe a Poloniei. Let me, let me say at the very beginning that... Aș dori din capul locului să spun că e o adevărată onoare pentru mine să particip la această inițiativă. În urmă cu câțiva ani am început deja să activez. Uh, din uh, motivul, simplul motiv că mi se oferă o posibilitate și o șansă de a prezenta această idee a unei uh, Europe comune, o idee care este foarte importantă pentru mine, dar uh, care cred că este foarte importantă pentru marea majoritate a europenilor. Împărtășesc uh, punctul de vedere al colegilor Um, care au fost și uh, sintetizate de către domnul comisar, dar aș dori să fac câteva trimiteri la uh, experiența mea personală. În primul rând, sunt de acord cu uh, punctul de vedere al antevormitorului meu, care uh, spunea că tinerii ar trebui să facă obiectul eforturilor noastre de a prezenta viitorul Europei în mod uh, cât mai atrăgător. Pentru că, până la urmă, tinerii, tânăra generație, uh, vor trăi în Europa și tot ei vor uh, trage foloase de pe urma uh, acestei vieți trăite în comun în Europa. Și cred că ar trebui să fie subiectul atenției noastre pe viitor. O a doua observație, și aici mă bazez tot pe experiența mea personală, e că cred că ar trebui să dăm dovadă de pragmatism în felul în care vorbim despre viitorul Europei și să nu dăm dovadă de naivitate sau de idealism. E foarte important, mai ales în uh, dezbaterile la care am participat, am uh, adunat uh, foarte multe experiențe. S-a spus, de exemplu, că pot fi citate mii de argumente în favoarea viitorului Europei. Argumente pragmatice care sunt mai bine percepute astăzi în lumea complexă în care trăim. trăim. Un al treilea aspect, de ordin general, o precizare generală, eu sunt uh, profesor universitar, eu sunt obișnuit mai degrabă cu băncile școlii, uh, cu studenții și cu cercetătorii. În primul rând, pentru mine cercetarea și formarea reprezintă o parte inerentă a culturii, după părerea mea, și în al doilea rând, aceste grupuri sunt foarte receptive uh, la viitorul Europei din simplul motiv că cercetătorii, prin definiție, uh, au o deschidere internațională. Nu poți să faci cercetare dacă stai acasă. Trebuie să cooperezi cu omologii tăi. Și uh, studenții, celălalt grup de care mă ocup eu, reprezintă, din punctul meu de vedere, grupul care este cel mai pro-european din toate categoriile de populație. Când vorbesc cu studenții în universități uh, din, de pe întregul continent, rămân cu impresia că trăiesc într-o Europa, una singură. Grație programelor de schimb, uh, Uh, pentru studenți avem uh, un public atât de internațional uh, de fiecare dată când vorbești la universitate, încât nici nu-ți pui problema că situația s-ar putea schimba pe viitor. Așa am procedat în trecut și ar trebui să ne bucurăm de faptul că eforturile noastre au fost încununate de succes. Și o ultimă observație acum, în legătură cu uh, aceste două grupuri de care, mă, de care vorbeam. Aceste două categorii sunt uh, pro-europene în atitudinea lor, dar ele trebuie să fie încurajate pentru a se exprima, pentru a se face auziți. Pentru că tocmai această vo- voce ne lipsește acum în dezbaterea despre Europa. Și vă pot da un exemplu simplu. Am făcut recent o prezentare legată de acest nou discurs pentru Europa la Salzburg, uh, în fața unui public de 800 de persoane cu ocazia unui congres european foarte important, iar rezultatul a fost că am reușit să lansez un program uh, cu numele Viitoare Europa, Next Europe, care implică sute de cercetători din Europa care încearcă să ajute și să vină cu idei care să facă parte din acest nou discurs pentru Europa. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să abordăm diverse categorii de public și să le încurajăm să încurajăm aceste categorii să ia cuvântul, pentru că sunt foarte multe persoane care sunt convinse că nu există altă alternativă, respectiv că nu putem uh, continua decât împreună. Mulțumim pentru această mărturie foarte frumoasă și v-ați concentrat corect pe aceste două obiective care sunt în mod natural uh, pro-europene și ar trebui să aibă mai uh, mult acces la uh, cuvântul uh, auzit public. Acum dau cuvântul uh, doamnei Cred Flig Mihailovic, secretar general al Europa Nostra. Vă rog. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc că ne reamintiți că E ziua europeană a muzicii astăzi și uh, Placido Domingo, uh, președintele meu, se bucură de faptul că tocmai în această zi cultura, uh, Comisia de Cultură a Parlamentului European discută de acest subiect. Pentru că obiectivul, scopul acestui proces e să aibă loc o schimbare de mentalitate, să vedem cum vorbim despre Europa, cum percepem Europa, Um, e o tranziție fundamentală de la a vorbi despre Europa doar uh, din punct de vedere economic, ci uh, de a vorbi despre Europa din punct de vedere cultural. Astfel vom putea uh, reînsufla acest suflet european pentru a permite cetățenilor și mai ales tinerilor să se reîndrăgostească de Europa. Eu sunt uh, pentru această inițiativă și mulțumesc comisarului uh, Navracici pentru faptul că ne-a reunit uh, în această sală în calitate de ambasador pentru această două faze a proiectului. Domnule comisar, ați spus că mm, ați preferat să faceți o nouă tranziție, să puneți accentul pe tineri pentru că după ce ați reunit atâția actori în această inițiativă din lumea culturală, uh, mulți dintre noi suntem aici, ați uh, reușit acum să uniți toate organizațiile pentru tineri, rețeaua pentru tineri uh, la această inițiativă. Ne lipsea acest nou ingredient în prima parte și ne bucurăm că a fost adăugat în a doua mm, etapă. În calitate de ambasador pentru acest dialog uh, pentru Europa, sper că va exista o a treia fază, faza finală a acestei inițiative, care să reprezintă sinteza în care să reunim atât uh, rețelele uh, din lumea culturală, cercetare, știință, educație, formare, arta și patrimoniul cultural, bineînțeles, și apoi tinerii. Mi-aș dori să se creeze mai multe punți între inițiative excelente care există în domeniul culturii, educației și, bineînțeles, tot ce ține de tineret. În calitate de secretar general al uh, Europa Nostra, care este vocea patrimoniului cultural în Europa, trebuie să profit de ocazie pentru a spune că mi-aș dori ca anul european al patrimoniului cultural 2018, mulțumim Parlamentului pentru că ați sprijinit această inițiativă, mulțumim tuturor, Um, e o platformă extraordinară pentru a promova acest nou dialog pentru Europa care e un dialog nou, dar care se bazează și pe patrimoniul nostru uh, comun, pe istoria noastră comună. Nu putem uh, scrie uh, noi capitole în Cartea Europei dacă nu știm de unde venim și care sunt valorile noastre comune. Deci sper că în 2017 să, uh, această nou, acest nou discurs pentru Europa să reprezintă o, o, punte, o punte spre 2018. Apoi, diplomația culturală, iată, un nou discurs în relațiile de, uh, externe ale Uniunii Europene. Deci punem accentul pe această putere soft a Europei. Deci, uh, cuvintele cheie pentru mine reprezintă împreună și în film s-a vorbit, tinerii își doresc să coopereze împreună, să ne pese uh, unii de ceilalți, să împărtășim același patrimoniu cultural. Este motoul pe care l-am propus pentru anul uh, patrimoniului cultural. Pentru a mă întoarce la muzică, cred că în urmă cu trei săptămâni, domnul comisar Navracici, împreună cu președintele uh, maestro Placido Domingo, la Teatrul de la Madrid, am sărbătorit mm, premiul uh, Uh, Europa Nostra, am decernat acest prediu și am salutat această decizie de a vorbi uh, despre Europa în funcție de valorile noastre, patrimoniul nostru cultural, în Europa, dar și între Europa și restul lumii. E un mesaj foarte puternic pe care aș dori să-l transmit și Parlamentului. Sper că veți sprijini această fază finală, dar sper ca toată lumea să se implice, pentru că avem nevoie de sprijinul Parlamentului, bineînțeles, din punct de vedere financiar, dar uh, nu numai. Uh, sperăm să vă implicați cât mai mult și de ce nu să avem uh, o dezbatere pe tema noul discurs pentru Europa la plenara Parlamentului European. Uh, ne dorim ca toți europarlamentarii să participe și e legătura finală între lumea culturală tineret și uh, decidenții uh, de top din Europa la nivel local și european. Entuziasmul că nu manca mai. Mulțumim și pentru entuziasmul nelipsit. Această ultimă propunere credem că merită o reflexie, ar putea fi o inițiativă foarte interesantă, idee de a conferi un suflu mai cultural Europei și așa că și patrimoniul cultural este o temă interesantă în această optică. Acum are cuvântul Paul Dujardin, am prezentat uh, deja că este directorul uh, general al Bozar, Centru pentru Bele Arte din Bruxelles. A fost uh, de la început unul din protagoniștii acestei inițiative noastre. Vă rog. Um, For giving me the floor. Mulțumesc pentru că mi-a acordat cuvântul, uh, stimate domn comisar. La cele spuse de, uh, de colega mea, uh, aș adăuga ceva, aș spune că nu este vorba de o fază finală, ci de un program de punere în aplicare al activității comisiei. Întrebarea cheie e cum ca această dezbatere de astăzi să se transpună în fapte în instituțiile noastre. În lunile următoare, cred că va trebui să găsim și noi, noi în calitate de ambasadori, uh, am reprezentat uh, cercetătorii, artiștii Eh, s-a vorbit despre tineri, s-a vorbit și despre lobbyiști, dar eh, e vorba până la urmă de bărbați și de femei care sunt implicați în aceste proiecte. Eh, prima fază, mm, cea a formatului inițial, am avut prima perioadă, a fost o fază foarte importantă, dar sper ca cercetătorii și artiștii să se așeze la aceeași masă cu politicienii. Să nu uităm că acesta este modul cel mai uh, Uh, important de a permite acestui discurs să se facă auzit. E vorba de 3.000 de uh, cercetători și de artiști. Trebuie să încurajăm punți, crearea de punți. Din partea noastră, a doua parte a reprezentat-o un uh, proiect de tip laborator. Am început la Bozar, în cooperare cu Comisia, Însă ce mi s-a părut cel mai interesant e că am încercat să mm, facem proiectul, să lansăm proiectul uh, generației următoare, uh, puntea pentru generația următoare și să făcut legătura între artiști și școli. Și am uh, abordat mai bine de 100.000 de copii și de tineri din Belgia Sigur că la școală se învață materii, dar trebuie ca ele să fie duse în uh, familie. Deci aceste cunoștințe și aceste valori să ajungă prin intermediul copiilor în familiile lor. Tinerii au uh, venit cu imagini concrete, deci uh, să, au propus să se creeze punți între uh, educație între tineri și uh, lumea artistică și uh, a științei. Dacă putem să unim aceste lumi uh, în mod durabil, într-o continuitate, în programe precum Europa Creativă și alte programe, ar fi oportunitate și cu agenda digitală și așa mai departe. În lunile următoare Uh, în calitate de ambasador uh, între proiectele din Austria și alte proiecte. Domnul comisar a vorbit și despre Asociația Europeană, deci unul dintre discursurile au fost atât de importante pentru că am încercat să transmitem mesajul nostru în Europa, dar și în afara Europei. Să nu uităm uh, că avem și acest proiect al uh, diplomației culturale. Doamna Mogherini a făcut acest anunț. Uh, statele membre ale Consiliului European trebuie să fie asociate prin parteneriatele noastre la valorile Europei, în Europa și în afara Europei. Mă gândesc, de exemplu, la subiecte precum migrație, uh, dumping social, uh, corupție și așa mai departe. Când Uh, situația se tensionează prea tare în parlamente, de exemplu, intervin uh, uh, artiștii la festivaluri precum Berlin, festivalul de la Cannes, de la Veneția și se transmit valorile noastre. tocmai în acest discurs pentru Europa. Mulțumesc! Sante, grație, veramente, anche Paul Jordan. Foarte interesant și ce a spus domnul Jordan. Înainte de a da uh, cuvântul colegilor, uh, acum dau cuvântul protagonistului inițiativei din 2013, fostul nostru coleg, vă rog. You, you want to take the floor? Da? Yeah? Just uh, one minute. Just... Dar dacă se poate pentru un minut, oricum vă mulțumesc pentru prezența aici. Add a few words on what's already been said. Mulțumesc, aș dori să fac și eu o completare. Uh, tot ce au spus ambasadorii, colegii mei, uh, e foarte pertinent, dar doream să mă refer doar la uh, faptul că aceste punți pe care noi încercăm să le creăm în calitate de politicieni cu alte domenii, cultură, știință, educație, tineri și așa mai departe, e cheia la acest proiect, după părerea mea. Ideea de bază a fost să creăm această punte. Mm, la început am avut anumite temeri și vă pot spune că nu s-au spulberat total între timp, dar ideea era să creăm o punte între nepoliticieni și politicienii din proces. Avem nevoie de o astfel de punte acum mai mult decât oricând. Și aș spune că dacă vrem să continuăm cu acest proces, trebuie și mulțumesc comisarului pentru faptul că a preluat această idee de a-i folosi pe tineri în calitate de uh, punte. Avem nevoie de cultură, avem nevoie de știință pentru a crea încredere, încredere între cetățeni încredere în proiectul european. Să spunem lucrurilor pe nume, noi politici politicienii am ratat acest capitol și avem nevoie de încredere încrederea cetățenilor. Și doar dacă îi asociem pe cei din lumea culturală, um, științifică și pe tineri la proiectul european, vom reuși să recâștigăm încrederea. Uh, deci, uh, cheia o reprezintă construirea de punți. Mulțumesc! De pentru că effettivamente... Da, mulțumesc, e foarte important Sunt convins că această punte va fi uh, menținută, deci originalitatea acestui nou despur, discurs e și cea de a responsabiliza și pe politicieni. Cred că asta este și datoria noastră tuturor, de fie, ori de câte ori noi, parlamentarii, politicienii, spunem că adesea ni se pare că în momentele astea epocale prin care trăim avem uh, foarte mare nevoie de un dialog deschis și constant și critic cu lumea culturii, a cercetării, a școlii, a universității. Întotdeauna cu prezența noilor generații, dar uh, ne pierzând această dimensiune a dialogului de care toți avem nevoie. Iar acum dau cuvântul colegilor mei din comisie să vedem cine dorește să ia cuvântul. Vă rog, doamnă. Șoidrova. Da, vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru prezentarea acestui program. Uh, vă mulțumesc, uh, doamnelor și domnilor ambasador, mulțumesc, domnule comisar. Uh, noi reprezentăm aici grupuri politice economită influență. E o experiență importantă pentru noi, prezenta dumneavoastră aici revin eh, la ce a spus domnul Mihal Kleiber, și anume că studenții sunt eh, grupul cel mai integrat, eh, pentru care Europa este ceva care vine de la sine. Ei nu își pot imagina existența fără o Europa comună și este și experiența mea, ba chiar consider că tinerii iau ca pe un dat o Europa liberă poate că nu apreciază suficient pentru că n-au sacrificat nimic pentru ei, au nevoie de, uh, de mărturia părinților, bunicilor lor. Aveți uh, dreptate că vocea studenților nu e neajuns de ascultată, de auzită. Iată, extremiștii câștigă teren la stânga și la dreapta, ei uh, pun sub semnul întrebării întreaga Europa comună. Prezentarea acestui proiect e importantă, dar ce e și mai important e exemplul personal și exemplul mai ales al uh, personalităților uh, culturale și nu numai, care să poată vorbi cu tineri și cu cetățenii în general. În proiectul prezentat, văd că tocmai uh, că sunt implicate personalități care se vor adresa tinerilor, nu doar oameni uh, politici, și mm, personalități din domeniul științei, al educației, personalități care într-adevăr au ce spune. Suntem la două zile de la referendumul din Marea Britanie. Eu sunt convinsă că dacă e ceva ce poate uh, hotărâ pe britanii să voteze împotriva ieșirii, nu sunt cuvintele primului ministru Cameron, ci mai degrabă uh, sacrificiul lui Joe Cox va face să se încline balanța. Vă mulțumesc pentru prezența noastră aici. Mulțumesc, spune președinta, pentru spusele dumneavoastră. Știți foarte bine, doamnă Șoidrova, că la uh, deschiderea lucrărilor dată de ieri am ținut un minut de reculegere în memoria unei femei care a plătit cu propria viață atitudinea sa pro-europeană. Iar acum are, colega, are cuvântul, mă scuzați, colega Libacica. Bardzo dziękuję. A z dużym zainteresowaniem wysłuchałam... Vă mulțumesc. Am ascultat cu mare interes cuvintele domnului comisar și cuvintele oaspeților noștri. Când vorbim de, despre viitorul Europei, când ne gândim la un nou discurs european, haideți să ne și punem următoarea întrebare. Care sunt bazele naturale la care nu putem renunța ale comunității europene, nu ceva construit artificial, ci natural. Și când Europa era divizată de uh, cortina de fier, de zidul Berlinului, exista totuși o comunitate europeană, și anume aceea a culturii. În domeniul culturii și al științei, al cunoașterii, existau și la acea vreme uh, schimburi uh, de experiențe dincolo de dificultățile politice. Așadar, întrebarea cu acest program este următoarea. Rolul cunoașterii și al culturii în Europa, care e? Și care e rolul Europei în dezvoltarea cunoașterii și al culturii? Apoi, sunt de acord uh, cu domnul comisar principalii destinatari ai programului, ai noului discurs, trebuie să fie tinerii, tineretul, pentru că ei vor fi cei care vor decide ce față va avea Europa peste câțiva ani. Însă, mă întreb ceva, și anume, ce se întâmplă mai exact? De ce anume cei mai entuziaști când aud de Europa sunt uh, copiii din școlile primare. Sunt diferențe între studenți despre care a vorbit uh, domnul Kleiber, care, studenții care sunt pro-europeni și alte pături ale tineretului care s-au radicalizat și se radicalizează pe zi ce trece. De ce se întâmplă acest fenomen? Cred că de, totul depinde de primele experiențe pe care le au tinerii și copiii. Uh, în ce privește informațiile primite, accesul la piața muncii. Și de aici uh, fac un apel și vă rog foarte mult, haideți să construim, da, un nou discurs al Europei, dar cu un element esențial, și anume programele Uniunii Europene, cele care construiesc punți, nu cele care divizează, cele care unesc pe cetățeni. Asta înseamnă Participare pentru toți, pentru toate categoriile populației. Participare egală, dincolo de diverse diferențe. Pot să vă dau și exemple. Când s-a vorbit despre Erasmus, am spus că nu toate grupurile sociale sunt reprezentate egal. De exemplu, grupurile dezavantajate nu sunt bine reprezentate în programul Erasmus. Domnule comisar, Orizont 2020 avem acest program. Țara mea are un mare potențial, însă e pe ultimul loc în ce privește accesarea acestui program și nu depinde de capacitățile unei țări, ci de mecanismele unei țări și faptul că nu se ține cont de specificitățile unei anumite țări. Deci hai să vedem cum sunt realizate aceste proiecte. În vechile state membre, 15, avem multe proiecte și, repet, e foarte bine că există acest program foarte bun și toate bune și frumoase din ce am auzit aici, dar haideți să ne amintim de rădăcinile Europei, să ne amintim că programele trebuie să unească, nu să divizeze. Mulțumesc! Mulțumesc, Cristina, pentru o intervenție pasionantă și foarte importantă. Acum are cuvântul domnul Zdroievski, vă rog. Pani przewodnicząca, pani komisarzu. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule comisar. de ani de zile particip la tot felul de dezbateri privitoare la Europa, la o definiție a Europei, la un nou discurs uh, pentru Europa și cu, cu cât particip mai mult și cu atât devin mai pesimist. Pentru că acest uh, discurs uh, fantastic pe hârtie vom reuși oare într-adevăr să-l construim? Eu am impresia că, în general, suntem de acord. E necesar acest nou discurs, nici nu are sens să discutăm. Însă, facem, cred eu, o primă eroare atunci când încercăm să răspundem la ce anume trebuie să fie acest discurs și la ce să folosească el. Noi nu avem diferențe în legătură cu cine trebuie să fie destinatari, dar care trebuie să fie obiectivul acestui discurs, la ce să folosească el. Iată, aici părerile diferă foarte mult în Europa. O a doua observație sunt de acord în legătură cu ideea generală, da, tineretul trebuie să fie principalul beneficiar al programului. Asta sună bine, însă, dacă tinerii sunt cei care trebuie să fie obiectivul principal al uh, noului discurs pentru Europa, da, într-adevăr, însă, haideți să adăugăm și o condiție, și anume, Europa nu trebuie să dea uitării generațiile mai vârstnice, nu trebuie să uh, uite să respecte pe cei vârstnici Asta este o caracteristică a Europei. Poate, de exemplu, cum se întâmplă și în Japonia, trebuie să respectăm persoanele vârstnice. Să ținem cont de experiența acestora. În al treilea rând, noi uh, vorbim și luăm cuvântul într-un moment deosebit. Iată, ne așteaptă referendumul privitor la calitatea de membru a Uh, Marii Britanii, apoi uh, e campionatul european de fotbal în Franța, vedem uh, pe de o parte o sărbătoare și pe de altă parte o dramă, iată, asasinatul în Marea Britanie a unei tinere politiciene foarte active, pro-europene și e necesar ca noi să construim un mesaj. Noi nu trebuie să pierdem dreptul la diferență, dreptul de a trăi în fiecare cum vrea, însă trebuie să protestăm împotriva acelor activități care sunt, în fine, nihiliste, cer lucruri imposibile. Eu sunt, fac parte dintr-o generație care asculta Bach, Mozart, Beethoven mă rog, uh, cunoaștem uh, pictura lui Van Gogh, Da Vinci, am văzut filme de Bergman, Visconti și așa mai departe. Însă, dincolo de acest lucru, eu consider că domeniul cultural e esențial și în ce privește investițiile, astfel încât creativitatea, noua Europa, să se bucure de un nou conținut. De aceea fac un apel, pentru că mi se pare că în această politică europeană când vine vorba de cultură, ea e totdeauna cenușăreasa când, când vorbim despre investiții. Sunt de acord, spune președinta, cu uh, această ultimă luare de poziție și cred că suntem de acord cu toții. Vrem să vedem uh, să se reflecte con, con, cultura mult mai bine în uh, buget. Acum are cuvântul doamna Jimenez. Stimados colegas, estimado comisar. Stimați colegi, stimate domnule comisar, stimați colegi care ați venit astăzi pentru a face un schimb de opinii referitor la acest nou discurs european, aș dori să mulțumesc îndeosebi colegului Morten Lockergaard pentru efortul depus și pentru angajamentul uh, pe care l-a dovedit față de acest proiect, care este unul foarte important în această clipă. Deși părerea cetățenilor despre Uniunea Europeană diferă foarte mult de la stat la stat. Sondajul arată că cresc tot mai mult părerile negative. Există o neîncredere față de Europa. Și pentru a răspunde neîncrederii și scepticismului avem nevoie de un discurs care să fie credibil, bazat pe idei morale puternice, care pot să fie ușor de identificat și să fie uh, ușor de împărțit de asemenea. Dați-mi voi să vă vorbesc despre uh, câțiva piloni pentru acest nou discurs. În primul rând, convingerea că viitorul european nu e încă scris. Citându-l pe Durao Barroso, în mâinile noastre este a distruge sau a construi Europa. Cu alte cuvinte, viitorul de pace și bunăstare la care visăm nu intră singur fără niciun efort, ci trebuie să ne folosim inteligența și uh, să dăm dovadă de bunăvoință. Al doilea pilon uh, este un exemplu al lui Jean Monnet. Europa trebuie să fie o Europa a cetățenilor, nu a instituțiilor. Vrem o Europa care să se bazeze pe cetățenii cu, uh, care să beneficieze de drepturi individuale fundamentale, care să le permită să facă față um, antagonismelor cu care se confruntă, care sunt considerabile. În al treilea rând, Europa nu se limitează la economie. Vrem ca Europa să fie o Europa a oamenilor, a valorilor oamenii, dincolo de ce se spune, nu răspund doar în fața unor stimule economice. Tocmai acele lucruri care nu se vând, acelea sunt valorile fundamentale care um, au supraviețuit și acelea se află la temelia unei comunități. În calitate de raportor uh, al avizului Europa pentru cetățeni, cred că acest proiect ar, ar putea să se potrivească foarte bine uh, în respectivul program și să găsească un impuls în acesta. Mulțumesc! Da, Iurel. Mulțumim! Mulțumim și acum doamna Corața Bild. Mulțumim, mulțumesc doamna președintă. Da, bilde, de fapt. Da, uh, e bine că Comisia ține cont de faptul că între cetățenii statelor membre și instituțiile europene există o adevărată prăpastie și vorbesc mai ales de tineri. Doar 42,61% din cetățenii europeni și au, au votat la ultimele alegeri pentru Parlamentul European. Asta reprezintă cea mai scăzută rată de uh, participare din 79. De exemplu, tinerii sunt cei care au primit de suferit de pe urma șomajului. 20% de tineri fără muncă în uh, euro și încă și mai mult în zona euro. Uh, Iată, vedem ce decalaj există între UE și cetățeni. Însă, oare un nou discurs este soluția? Dacă Comisia Europeană, Executivul UE, pare să respecte mai mult voința, ar respecta mai mult voința populară, atunci poate s-ar consulta mai mult cu cetățenii noștri. Și ne-a transmis o notă privitoare la această acțiune pregătitoare. Am citit-o cu atenție. Aș vrea când se spune că UE susține dezbateri, uh, idealuri, de, uh, mesaje pozitive, să uh, mi se spună și cu ce cost și cum va fi finanțat tot acest program. Vă mulțumesc! Grație, colega Ferayan. Mulțumesc, doamna Ferraian! Deci, și eu mă bucur de faptul că uh, sunt propuse idei uh, noi uh, pentru Europa și mai ales pentru tineri, pentru a apropia mai mult Europa de cetățeni și de cetățene. Uh, sigur că întrebarea este cum putem să ajungem la cât mai mulți tineri și uh, la, o, la, la cât mai mulți cetățeni. O facem cu video, cu anunțuri uh, sau cu cifre sau îi asociem mai mult pe cetățeni în procesul decizional. Să îi implicăm mai mult pe cetățeni. Sigur că putem face acest lucru prin intermediul noilor tehnologii, dar cred că Uh, multe dintre programele pe care le avem și pe care le-am avut uh, pot uh, fi folosite. Ele nu au fost suficient folosite. Să ne bazăm pe sistemele existente, de exemplu sistemele de învățământ din școli, care sunt foarte puternice. Putem transmite prin școli, de exemplu, informații despre Europa, despre ce a reprezentat Europa în programul școlar. E o întrebare pertinentă. Mm, până la urmă, ce, profesorii Uh, ar putea să îi apropie pe elev mai mult de Europa. Câteodată e un accident uh, dacă uh, tinerii sunt confruntați cu ideea aceasta europeană de-a lungul formărilor. Și cred că mm, greșeala cea mai mare din punctul meu de vedere este faptul că ar trebui să ne întoarcem în trecut în legătură cu Europa 2020. Să vedem, de exemplu, în programe de schimb Erasmus, Leonardo, Come, Comenius sau uh, programul Erasmus Plus, nu pe ele să le punem sub semnul întrebării, uh, ci să încercăm să încurajăm schimburile la nivel transfrontalier, să spunem că suntem o comunitate și că uh, nu putem crește decât împreună. Oamenii trebuie să înțeleagă acest lucru. Eu am impresia că foarte multe tendențe naționaliste cu care ne confruntăm în prezent, în o parte sau în majoritatea țărilor europene, au de-a face sau se bazează pe faptul că oamenii au uitat uh, cum s-a creat Europa și ce ar trebui să uh, aducă Europa. Uh, pacea este de la sine înțeleasă, la fel ca și cooperarea transfrontalieră, ori nimeni nu mai înțelege că înainte de Europa toate aceste lucruri nu erau. Uh, dacă se închid granițele, de exemplu, toate realizările pe care le-am obținut, pe care generații întregi le-au construit cu mari eforturi, vor dispărea. De aceea cred că este foarte important ca, pe de o parte, aceste idei vechi uh, care au stat la baza Europei să fie reînsuflețite și apoi avem nevoie și de o altă Uh, o altă alternativă pentru Europa, un alt uh, discurs. Să spunem că nu mai avem nevoie de uh, realizările din trecut ale Europei, trebuie să construim de la zero Europa, nu cred că e bine. Deci trebuie să folosim cele mai bune metode pe care le avem în sistemele actuale, existente, să folosim tot ce avem în structurile existente pentru a construi o Europa durabilă. Eh, Sabine, eh, colega Malinov, vi pregherei... Mulțumim, Sabine, colegul Malinov, dar vă rog eh, cât mai succint, pentru că nu avem mult timp la dispoziție. Mulțumesc, dar ar fi nepoliticos să nu iau cuvântul la o asemenea discuție. Doresc doar să vă reamintesc că nu ar trebui să cădem în capcana unui argument al forțelor anti-europene recent Anume, ei spun, noi iubim cultura, iubim Europa, dar nu, nu ne place Uniunea Europeană și suntem cam uh, pe picior greșit în fața acestui argument, dar uh, aș pune accentul aici asupra faptului următor. E, constituie o a Uniunii Europene pentru mine, mai ales când comunic cu tinerii, că ei înțeleg uh, ce oportunități reprezintă drepturile și libertățile lor și pe baza acelui complex de oportunități, drepturi și libertăți, uh, ei se îndreaptă spre mediul cultural, spre mediul de afaceri, economic. Deci, consider că din experiența mea personală, cel mai ușor mod de a convinge pe tineri e cu acest discurs al drepturilor și libertăților, pentru că unii din ei poate nu sunt prea interesați de cultură, poate vor fi mai târziu, dar ei înțeleg sau ar trebui să înțeleagă că Uniunea Europeană este un spațiu unic uh, cu realizări politice și juridice și începând uh, cu uh, această deschidere poți să te bucuri de, de șanse deosebite, de patrimoniul european și așa mai departe. Și m-aș opri aici. Mulțumesc. Mulțumesc. Următoarea vorbitare. Da, mulțumesc. Alături și eu celor care au vorbit până acum. Sunt de acord. Comunicarea, dialogul cu tinerii sunt foarte importante și e important să le dăm ascultare tinerilor, dar când vorbim cu ei, din experiența mea am învățat că ei și-ar dori ca ideile lor să devină realitate. Ei doresc rezultate tangibile, nu doar vorbe goale. Și salut acest nou discurs uh, promovat de un program. Și ca urmare a celor spuse aici, aș mai adăuga faptul că Europa trebuie să fie atractivă și sunt două moduri de a realiza asta. Unul prin comunicare, prin îmbunătățirea imaginii Europei, însă cuvintele nu ajung, deci nu e de ajuns să vorbim despre imaginea Europei. Trebuie cu adevărat să îmbunătățim imaginea Europei, să uh, punem în practică ceea ce spunem. Uh, noi uh, ar trebui să devenim un fel de uh, tărâm al tuturor posibilităților, cum era SUA în secolul trecut, să avem o recunoaștere reciprocă a diplomelor, uh, apoi să avem șanse de angajare pentru toți, acces egal la piața muncii și așa mai departe. Și dacă reușim să facem asta cu acțiuni practice, cu o, imagine îmbunătățită, atunci putem, într-adevăr, să creăm o, o perspective pozitive pentru viitor. Mulțumesc și acum, domnul Giambatski. Mulțumesc, doamnă președintă. Foarte pe scurt, iau cuvântul pentru că colegul meu uh, s-a referit la tineri. Eu mă voi adresa comisarului, nu credeți că și euroscepticii tineri au argumente în favoarea euroscepticismului lor? Argumentele le pot găsi în faptul că noi uh, vorbim aici în clișee. Uh, noi uh, băgăm sub preș problemele naționale, și, în fine, cei de dreapta au convingeri diferite și iubesc și Europa și nu trebuie să-i condamnăm, să spunem că ei sunt anti-europeni, pentru că proiectul european nu e de stânga sau de dreapta sau uh, liberal sau conservator. E un proiect european. Eh, grazie interventi. Mulțumim pentru uh, intervenție. Acum dau cuvântul din nou domnului comisar. Aș mai spune doar că mi se pare că e foarte important un cuvânt care a apărut de multe ori, recurent, cuvântul punte, că cultura poate fi într-adevăr un vehicul, arta, cultura construiește punți într-o Europa care construiește ziduri. Cred că deja simbolic e o imagine puternică. Iată, o imagine care conferă culturii în acest nou discurs o importanță centrală. Sunt de acord cu unele preocupări care au apărut aici că trebuie să jucăm pe două niveluri. Deci un discurs, mă rog, metapolitic să spunem, și anume acela nou discurs care uh, evoluează într-o dezbatere deschisă cu construirea unei noi dimensiuni culturale a Europei. Însă, toate astea trebuie să meargă mână în mână cu consolidarea programelor și acțiunilor Uniunii Europene care sunt prin structura lor destinate să creeze o nouă cetățenie europeană, o nouă conștientizare a Europei. Deci totul are legătură. Politicile educative și culturale să joace un rol mai central, să fie mai vizibile. Deci, să construim și o premiză, un cadru care să scoată în evidență această dimensiune culturală. Deci cred că e importantă și implicarea Parlamentului. Sigur, noi suntem disponibili să ne implicăm, știți cum putem anume să ne implicăm noi, uh, să ne aducem contribuția în această nouă fază a acestui discurs. Punțile trebuie construite și între generații, desigur, și vreau să precizez și eu un lucru colega Jimenez sau și alți colegi uh, au spus că nu e vorba doar de cetățenii europeni. Astăzi trebuie să uh, avem un nou discurs al Europei pentru lumea întreagă. Că nu suntem destul de credibili în legătură cu anumite valori nu istorice, ci fundamentale ale Europei. Mă gândesc la solidaritate, libertate, democrație, cooperare. Într-un moment în care, iată, pe malul Mediteranei nu dăm dovadă uh, Uh, nu arătăm o identitate și o față foarte coerentă. Deci astăzi noua diplomație culturală, în care va fi implicată și comisia noastră, sau mă rog, parlamentul nostru, ca să reacționăm la această importantă comunicare a doamnei Mogherini împreună cu comisarul Navracici și cu comisarul pentru vecinătate. Deci și asta va fi ocazie ca să construim un nou discurs dar și lucruri de fond, să acționăm pentru Europa în cadrul internațional și alături de țările terței. Asta este adevărată provocare. Știm că nu vorbim doar cetățenilor europeni, ci ne adresăm și celor care nu sunt născuți în Europa, dar trăiesc pe continentul nostru și uh, cer, uh, cer și aceste persoane să construim punți. Am făcut multe în legătură cu patrimoniul cultural distrus, dar trebuie să facem și lucruri pozitive ca să din noi punți care au fost uh, distruse. Mulțumesc, vă rog, domnule comisar, aveți cuvântul. Thank you very much. Uh, let me first thank you. Mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să vă mulțumesc înainte de toate pentru observațiile dumneavoastră foarte utile care ne vor fi de folos în viitor în dezvoltarea ideilor incluse în uh, noul discurs pentru Europa. Sunt conștient de problemele de care se lovesc uh, programele Orient, uh, Orizont 2020, EFSI uh, și facem tot ce ne stă în putință în acest sens. Știu că sprijinul financiar pentru Orizont 2020, mai ales pentru țările din Est, este o problemă complicată. Organizăm uh, ateliere pentru a promova ideea de EFSI în educație, în învățământ. Vom încerca să înaintăm în ceea ce privește aceste probleme, dar dați-mi voi înainte de toate să mă concentrez asupra mm, ideilor nucleu ale noilor, noului discurs pentru Europa. Ultimul grup de vârstă pe care aș, dorea, aș dori să-l amintesc este categoria persoanelor în vârstă. Trebuie să alegem uh, un segment, dacă ar trebui să alegem un segment al uh, publicului important pentru Europa, ajungi inevitabil să pui accentul pe anumite aspecte și uh, să lași deoparte ușor uh, alte elemente, dar sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră, nu există viitor fără solidaritate între generații, fără a crea o punte între diferitele categorii ale societății. Dacă privim uh, evoluțiile politice recente, pornind de la alegerile locale din uh, Italia, alegerile parlamentare din Croația, alegerile din Spania și, bineînțeles, referendumul din Marea Britanie, toate acestea sunt uh, semne ale lipsei de încredere din partea cetățenilor. Există o prăpastie între cetățeni și elitele politice. Din păcate, există fracturi uh, profunde și între cetățeni și aceasta este problema, cred. Atomizarea, fragmentarea societății contemporane europene și a comunității europene. Acesta este un adevărat pericol. Trebuie să găsim comunități, comunități puternice. Trebuie să construim viitorul Europei bazându-ne pe aceste comunități. Tineretul este una din aceste posibile comunități. Uh, destul de abstract, pentru că este o fragmentare în funcție de națiuni, de profesii și așa mai departe. Însă, având verite diferitele culturi, diferitele tehnici de comunicări, limbile ușor diferite, au uh, numitori diferiți uh, și dacă ne concentrăm asupra acestora, și încer- încercăm să înțelegem, s-ar putea să găsim o potențială soluție pentru Europa. Nu aș spune că propunem un nou discurs, aș spune doar că e un instrument potențial. Poate în acest fel ne vom apropia de soluție. Nu cred că vom găsi însă o soluție pentru toată lumea în Europa, pentru că totul e în permanentă mișcare. Noul discurs însă ne oferă o bună platformă de discuție pentru a dialoga cu tinerii și pentru a încerca să înțelegem mai bine, pentru că, după părerea mea, aceasta este prima etapă. Avem nevoie, înainte de toate, de o limbă a înțelegerii comune. Și dacă avem, după aceea, o înțelegere uh, comună a felului în care lucrurile sunt la ora actuală a Europei, pentru că cred că există o neînțelegere în ceea ce privește actuala situație a Europei, care sunt cauzele crizei, este o criză economică sau socială, o criza valorilor, o criza identității. Dacă am purta o consultare amplă, am putea înțelege care sunt acele puncte de consens și care sunt uh, punctele de neînțelegere, care sunt la fel de importante, tocmai ca și punctele de consens. În acest fel am putea construi, am putea găsi o temelie potrivită pentru construirea viitorului Europei. acest fel putem înțelege mai bine problemele generației uh, tinerilor de astăzi. O generație mm, neobișnuită, o generație cu mult șomaj, dar o generație care și-a asumat un angajament față de Europa. Dacă vedeți uh, defalcarea preferențelor politice în referendumul din Marea Britanie, puteți constata că tinerii sunt uh, mult mai angajați față de valorile europene. Vorbim de generația Erasmus, vorbim de un potențial nevalorizat care poate fi mobilizat în favoarea Europei. Însă, înainte de toate, trebuie să conturăm foarte clar care sunt șansele și care sunt riscurile. Vă mulțumesc încă o dată pentru consultare, vă mulțumesc pentru prezență și le mulțumesc de asemenea ambasadorilor pentru că ne-au împărtășit experiența lor. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, mulțumesc, bineînțeles, dragi ambasadori, pentru contribuțiile dumneavoastră de neprețuit și trebuie, bineînțeles, să creăm o structură, o uniune, de pildă, a radiodifuziunilor uh, publice, pentru că și aceștia uh, sunt implicate, mai ales în ceea ce privește tinerii artiști, Recent m-am întâlnit cu directorul radiodifuziunii din Italia și i-am întrebat dacă doresc uh, le-am spus, de fapt, că dacă doresc să joace un rol mai pronunțat în Europa, trebuie să dea o voce mai puternică tinerilor. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Vom continua o pauză un minut pentru a ne lua rămas bun.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

Allora, oggi abbiamo ora una importante iniziativa. Avem acum uh, o importantă inițiativă la care am ținut foarte mult și anume să dedicăm ultima parte a reuniunii noastre sportului. Cred că trebuie să aprofundăm și tema asta, să relansăm uh, inițiativa noastră politică pentru sport și să analizăm uh, temele în legătură cu care trebuie să facem propuneri concrete. Sappiamo chi abbiamo. Puteți Che succede? Sorry. Intervenție fără microfon din sală. Așadar, reia președinte. Avem un prim schimb de opinii la început privitor la politicile pentru sport. Uh, în contextul raportului uh, colegului Tacula pentru abordare integrată a sportului. Avem ca teme bună guvernanță pentru accesibilitate și integritate. E un schimb de opinii pe care se anticipă și săptămâna europeană a sportului, uh, care va avea loc în luna septembrie, dar pe durata săptămânii lucrărilor Parlamentului de la Strasbourg. Vom organiza și un eveniment, o expoziție acolo, dar are de face neapărat cu lucrările comisiei, dar vreau să vă spun că vă rog să păstrați uh, liniștea în sală, spune președinta. Așadar, în acest moment, dacă e să vorbim de integritatea sportului, înseamnă să abordăm un subiect foarte important, având în vedere ce se întâmplă, iată, echipa rusă a fost exclusă de la Olimpiade din motive de doping, de dopaj. Iată ce important este acest subiect care, în fine, se pare că este guvernat de convențiile internaționale, dar în realitate, evident, uh, mai are nevoie de acțiuni uh, de reglementare, apoi e și tema accesului și practicii sportului, uh, acces care trebuie să fie universal, asta este altă temă. Acum, avem acest grup de invitați, v-aș prezenta pe oaspeții noștri experți uh, care după introducerea domnului Tacula uh, vor lua cuvântul și apoi voi da cuvântul și raportorilor noștri din umbră. Avem aici alături de noi pe domnul Alexander Haskin, care a fost deja șef al grupului de lucru al Consiliului uh, pentru Sport, apoi Azi e ziua ambasadorilor, un ambasador al săptămânii europene a sportului, domnul Corius, care a fost un uh, campion uh, al aruncării cu sulița finlandez și domnule Ivlestec din partea Comisiei Europene, care a fost întotdeauna un interlocutor atent la cerințele comisiei noastre. Deci uh, dau cuvântul domnului Tacula, în primul rând, ca să-și prezinte proiectul și apoi continuăm. Vă rog. Okay. Kiitoksia puheenjohtaja. So Mulțumesc, doamnă președinte. Pons. Niin, arvoisa puheenjohtaja. Am să continui în limba finlandeză. Doamnă președinte, dragi colegi, stimați colegi, stimați experți, am uh, urmărit activitatea Comisiei uh, pentru Cultură și activitatea desfășurată în domeniul sportului, mai ales în anul 2016, un an extrem de important pentru sport, pentru că la Amsterdam se desfășoară campionatul mondial de atletism, se organizează Uh, campionatul european de fotbal. Nu putem uita faptul că elementul cel mai important în uh, politica pentru sport este că e o politică fundamentală pentru că sportul joacă un rol esențial uh, pentru starea de sănătate, mai ales bolile coronare și bolile datorate sedentarității reprezintă cumulat un sfert din cauzele de decese în Europa. Ne bazăm uh, pe mai mulți piloni, pe gestiunea sportului, pe um, integrarea activității sportive și pe accesibilitate. Punctul de plecare al reformei reprezintă modelul european de sport, un model sub formă unei piramide, însă lumea sportului nu e deloc uh, clară. Scandalurile în care a fost implicată FIFA reprezintă unul din cele mai grave exemple uh, din lumea sportului și tocmai la asta mă refer când vorbesc de finanțarea sportului. Trebuie să vorbim de asemenea de prevenție și de control. Trebuie să asigurăm o mai mare transparență care să asigure că finanțarea publică este într-adevăr destinată obiectivelor uh, pe care le urmărește sportul, mai ales sportul de bază vă spun că finanțarea acestui tip de sport trebuie să fie un obiectiv principal. În continuare, trebuie să discutăm și despre integritate în lumea sportului. De pildă, violența înregistrată în cadrul campionatului european a arătat că mai e încă mult de făcut. Trebuie să existe toleranță zero față de rasism, radicalism și violență în sport. Am uh, observat de asemenea că problemele înregistrate în uh, cadrul campionatului de atletism de echipa Rusiei arată cât de important este în continuare să luptăm împotriva dopării. Este o problemă internațională și care uh, pătează onarea sportului și sportivilor uh, curați. Trebuie să ne gândim de asemenea cum putem uh, scădea pragul necesar pentru practicarea sportului. De pildă, persoanele cu dezabilități trebuie să poată să facă sport. Totul se învață în mare parte la școală. Iată de ce trebuie să ne gândim și cum putem integra cetățenii, mai ales având în vedere criza actuală a refugiaților și a migrației. Sportul este foarte important, are o influență pozitivă în general. Iată de ce trebuie să vedem cum la nivel european putem sprijini integrarea sportului în uh, învățământ, dar și de-a lungul întregii vieți, viața, uh, de pildă, în timpul muncii și așa mai departe. În acest scop, trebuie să implicăm sportivii și antrenorii acestora. trebuie uh, să ne putem adopta raportul cât se poate de repede. Sper că acest lucru să se întâmple până la sfârșitul lunii octombrie și aștept cu mare interes uh, contribuțiile colegilor care sper că vor îmbogăți acest raport. Mulțumesc! Ah, it's okay. Um, <laughs> so, the, the microphone is already going. Allora, first, first presentation, then our colleague, sorry. Okay? Foarte bine. În continuare, Alexander Hastings are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, uh, stimați membri, vă mulțumesc că mi ați adresat această invitație de a-mi prezenta prioritățile pentru integrarea sportului. Voi încerca să mă încadrez în 5-7 minute deja. O provocare pentru mine, mă simt un pic ca Penelopa în mitul uh, Elena lui Ulise, dar va fi o provocare pentru mine ca în această singură intervenție să adresez mai multe subiecte, integritate, sport, accesibilitate. Uh, voi vorbi, dacă nu vă deranjează, în franceză. Nu am întâmpinat uh, foarte multe dificultăți pentru am pregătit intervenția de astăzi, am avut nevoie doar să privesc ce se întâmplă la televizor în ultimele luni. Corupția a vizat uh, directorii federațiilor internaționale, s-a dovedit în acest fel că corupția este sau a fost o metodă specifică uh, de guvernanță, anumite afaceri de dopaj au fost implicate, s-a vorbit de manipularea anumitor concursuri sportive și s-au înregistrat cazuri de violență um, în la ora actuală în cadrul Cupei Europene. În lupta împotriva aranjării meciurilor uh, și împotriva dobajului este important să existe o cooperare strânsă, să se facă un schimb de informații între autoritățile publice și autoritățile sportive. E nevoie așadar să uh, se sprijine Convenția Europeană care urmărește să lupte împotriva violenței, uh, împotriva trucării meciurilor și împotriva violenței. Există de asemenea suspiciuni referitoare la corupție, trebuie să se asigure transparență, protecția valorilor europene, să existe uh, transparență când se face atribuirea evenimentelor sportive majore. De asemenea, trebuie respectate drepturile minorilor, femeilor, uh, comunității LGBT și așa mai departe. În continuare, în ceea ce privește accesibilitatea, și aici a fost destul de simplu, a fost suficient să urmăresc uh, ce se întâmplă la televizor. În urmă cu aproape 20 de ani, uh, anumiți jucători de fotbal erau considerați refugiați, iar astăzi sunt uh, membri ai echipei naționale a Suediei, Croației sau Austriei. Acest lucru arată foarte clar că, pe de o parte, sportul a permis depășirea anumitor reticențe pe care străinii le pot genera în populațiile locale, pot permite integrarea acestora, arată foarte clar că sportul este un vector de promovare și integrare socială. Dincolo de ce am observat recent la televizor, uh, în ceea ce privește buna guvernanță și integritate, există câteva lucruri care, după părerea mea, ar trebui amintite. Modelul european al sportului este astăzi pus sub semnul întrebării de diferite plângeri, de pildă, o plângere din partea Federației Internaționale de Patinaj sau de basket. Nu am să intru în amănunte. Cei care sunt interesați de sport știu acest lucru. E vorba de afacerea uh, ISU în uh, patinaj viteză. Există, bineînțeles, riscul de a asista la dispariția uh, principiului uh, acordării uh, și solidarității financiare între sportul de bază, sportul amator și sportul profesional. Un alt punct uh, pe care puteți vedea pe diapozitiv este atunci când apar conflicte în care sunt implicați atleții. De asemenea, am asistat la un declin al uh, voluntariatului în sport. În acest fel, um, dincolo de a promova activitatea fizică, se încurajează și activitatea benevolă. În buna guvernanță am inclus și supra în ceea ce am numit supra înarmare și anume exigențe tot mai stricte ale federațiilor sportive când vine vorba de organizarea de evenimente, și anume stadioane tot mai mari, exigențe, exigențe tehnice tot mai stricte și, în plus, modele economice ale organizării evenimentelor care fac ca, uh, când privim uh, uh, ce se întâmplă în cele din urmă, profitul revine organizatorilor sportivi, în timp ce costurile sunt sunt uh, suportate de public. În ceea ce privește accesibilitatea, și am să închei că se poate de repede, dacă doriți să vorbiți de finanțare, cred că în acest, la acest capitol, în mare, vorbim de asocieri, de lupta împotriva dopajului, lupta împotriva uh, trucajului sportiv, trebuie să luăm în calcul noi căi de finanțare ale sportului, pentru că uh, finanțarea publică uh, scade tot mai mult, un model de finanțare care să implice în același timp federațiile internaționale, sponsorii și uh, finanțarea publică. Un alt punct important care reunește integritatea, finanțarea uh, și buna guvernanță se referă la echilibrul finanțării cluburilor. Nu e un secret că cei care au uh, cei mai buni sponsori sau cei mai buni finanțatori, în cele din urmă câștigă campionatele. În ceea ce privește accesibilitatea și acest subiect, am făcut o deosebire între două tipuri. În prima parte e vorba de accesibilitatea ceea ce numi indivizi, persoane, acces la sport, la organizații. E vorba de un grup foarte amplu care include femeile, comunitatea LGBT, persoanele cu dezabilități, persoanele în vârstă, refugiații, prizonierii și așa mai departe. Nu am să intru în amănunte, este evident că fetele au tendința să practice mai puțin sport și să renunțe mai repede decât băieții pentru că prezența lor este mult mai puțin numeroasă în cluburile sportive. E uh, mult mai ușor să uh, excluzi, uh, să elimini un refugiat de la participarea la un eveniment sportiv pentru că nu beneficiază de licența unui club. Trebuie să putem introduce de asemenea uh, un sistem de dublă carieră care să permită unui sportiv să ia parte la competițiile sportive și într-o țară uh, din care nu provine de fapt. Uh, Trebuie să vorbim de asemenea și despre protecția împotriva hărțuirii, abuzurilor fizice, transferul și nevoia de echipament uh, adecvat și conform normelor. În ceea ce privește prevenția, cred că este important să uh, vorbim de sportul în rândul tinerilor și în rândul copiilor foarte mici, chiar la creșă, uh, trecând prin școli până la universitate. În ceea ce privește accesibilitatea, trebuie să ne întrebăm și ce va face un atlet după ce se termină cariera sa, ce posibilități are pentru a-și găsi o nouă carieră, un nou debușeu profesional. După părerea mea, va trebui să vorbim și de accesul la profesia de agent sportiv, care nu mai face obiectul reglementării în ziua de astăzi, dar sunt convins că e în continuare un punct problematic. În continuare, un alt punct interesant, uh, îl reprezintă recunoașterea în Europa a calificărilor, certificatelor, diplomelor ale educatorilor, antrenorilor și așa mai departe. În continuare, mereu la acest capitol, uh, vorbeam de accesul oamenilor, nu știu dacă e important pentru raportul dumneavoastră, dar și accesul la conținuturi sportive. Vorbim aici de streamingul ilegal al uh, manifestărilor sportive, de dreptul de proprietate intelectuală. Drept concluzie, nu vreau, bineînțeles, să influențez raportul dumneavoastră și felul în care acesta va fi redactat, dar cred că interesant uh, e să mergem uh, la miezul problemei, să vedem ce nu s-a analizat deja ceea ce privește problemele esențiale din sport, există o abordare generală a problemei, suntem cu toții de acord, dopajul, corupția, trucarea meciurilor, Există însă un aspect asupra căruia trebuie să insistăm, de pildă problema unei duble cariere. E un subiect extrem de important pentru mine. Astăzi, un uh, student care vrea să meargă în străinătate și să facă sport în timp ce uh, urmă, urmează cursurile unei universități, e foarte greu. Uh, mai ales uh, având în vedere că ar fi vorba pentru statul străin să pregătească un viitor posibil concurent. În ceea ce privește violența, cu toții am observat-o, uh, Există uh, și în acest sens poate o bază de date internaționale ar fi o posibilă soluție. Drept concluzie aș spune că toate acestea, după părerea mea, mă implic doar eu, ar trebui să țină cont de două limite. În primul rând să colaboreze cu mișcarea sportivă și, în al doilea rând, uh, în limitele a ceea ce poate face Uniunea Europeană. În ceea ce privește colaborarea sportivă, cred că deocamdată e singura asociație care apără sportul, spre deosebire de alte instituții care privesc sportul drept un singur bun comercial de cumpărat și de vândut. Asta de questa bella relație. uh, mulțumim pentru această intervenție sintetică și foarte sinceră, credem noi, poate un pic nemilos uh, discursul, dar și încurajator uh, pe de altă parte. Iată, avem această după-amiază dedicată sportului, apoi vom avea prezentarea unei cercetări pe care am solicitat-o privitoare la dubla carieră în sport. Imediat vom avea această prezentare. Dumneavoastră v-ați referit uh, la această temă de mare importanță, mai ales pentru tine sportiv și am vrut să o analizăm în uh, amănunt. Acum dau cuvântul domnului Tapio Corus, ambasador pentru Săptămâna Europeană a Sportului. Vă rog. Arvoisa puheenjohtaja, kiitoksia kutsusta saapua tähän kuulemisti. Mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care mi-ați adresat-o de a participa la acest eveniment. Sportul e un domeniu care e în plină expansiune în Europa și în întreaga lume. Deci, trebuie să abordăm um, chestiuni de societate foarte importante legate de sport. Care este o politică um, comună în domeniul sporturilor? Din punctul meu de vedere, avem două aspecte importante aici. În primul rând, sportul ca mod de viață. Sport ca uh, modalitate de a promova sănătatea și bunăstarea. Știm cât s-a răspândit sedentarismul astăzi, cum uh, avem uh, aceste vieți uh, foarte pasive, să zicem, foarte sedentare. Și un alt aspect care este foarte important din punctul meu de vedere, îl reprezintă promovarea și punerea în valoare a talentelor în rândul tinerilor. Trebuie să îi încurajăm uh, să aibă rezultate sportive cât mai bune și, de asemenea, trebuie să încurajăm și uh, sportivii, atât amatori cât și profesioniști, uh, prin metode de încurajare a sportului în domeniul educației. Deci, sportul este un instrument pentru bunăstare, dar reprezintă și un scop în sine pentru o viață profesională reușită, de exemplu. Având în vedere aceste aspecte, cred că trebuie să analizăm sportul la nivel vertical și, uh, de asemenea, uh, să avem o abordare orizontală, să spunem, uh, transpartinică, astfel încât să vedem cum putem să ne aducem contribuția. În ce privește abordarea verticală, mă gândesc mai ales la organizații internaționale care pot promova noi reguli, instrucțiuni, Um, încurajări stimulente sau uh, sancțiuni pentru a promova sporturile. Dar trebuie să definim și reguli internaționale și să promovăm leadership-ul pentru a ne asigura că sportul rămâne un sport sănătos uh, și uh, lipsit de droguri. Să nu uităm totuși că sportul se practică la nivel local. Sportul se practică în apropierea casei, în familie, cu prietenii, într-un club sau într-o asociație sportivă și există foarte multe uh, moduri de a practica sporturi. În ce privește abordarea uh, trans, um, uh, transpartinică, trebuie să avem dezbateri internaționale și aici administrațiile se pot ajuta reciproc și de asemenea trebuie să promovăm cooperarea prin reguli comune pentru toate sporturile. Deci trebuie să implicăm și alte domenii, de exemplu învățământul, sănătatea, dar până la urmă vorbim despre economie, despre beneficii pentru mediu și alte aspecte conexe legate de sport. Și o dezbatere transversală trebuie să aibă loc și la nivel local, în consilii și municipalități. Doar așa putem avea o imagine de ansamblu cât mai fiabilă în legătură cu situația sportului. Resursele reprezintă o, un alt punct de vedere foarte important pentru domeniul sportului. Mi-aș dori să analizăm trei tipuri de resurse. Uh, contribuțiile, în primul rând, pentru promovarea sportului și o, a unei vieți uh, sportive, Trebuie ca, practic, toată lumea să fie implicată. Fiecare cetățean, fiecare cetățeană poate să ia decizii în legătură cu implicarea sa în sport, cum îi poate implica pe cei mai tineri în activități sportive și putem ralia uh, toate categoriile sociale, toate vârstele, inclusiv persoanele mai în vârstă. Sigur că o gestionare Uh, adecvată e foarte importantă. Avem nevoie de leadership uh, și antevorbitorul s-a referit la uh, a dat o serie de exemple negative de administrație defectuoasă, care, bineînțeles, că au dus la incidentele cu care ne-am confruntat recent. Educația joacă un rol foarte important, într-adevăr, și trebuie să acordăm atenție și uh, acestei, uh, acestui aspect. Deci, iată prima, primele, uh, prima categorie de resurse. Apoi, condițiile uh, pentru a favoriza activitățile sportive, mai ales la nivel local. Cu toții avem legături, uh, relații cu autoritățile locale, ne aducem aminte de sfortul pe care l-am practicat la școală și așa mai departe. Sigur că situația diferă de la uh, o țară la alta. Gândiți-vă, de exemplu, la uh, terenurile de joacă. Dacă copiii pot să uh, facă uh, sport uh, gratis, e minunat. Uh, ar trebui să încurajăm astfel de inițiative. Putem construi parcuri, putem construi locuri uh, de joacă, putem construi piste pentru uh, biciclete sau pentru uh, skateboarduri. În al treilea rând, resursele economice. Să nu uităm totuși aceste resurse. Avem nevoie de uh, sprijin atât la nivel public cât și la nivel uh, privat. Și astfel ajung la problema legislației de exemplu, legislația cu privire la fiscalitate, legislația din domeniul învățământului, din domeniul sănătății, legislația de mediu și alte uh, chestiuni legislative. ceea ce înseamnă că e nevoie de reguli internaționale în domeniul sportului și cum putem obține uh, un acord uh, la nivel internațional. Trebuie să găsim modalități pentru a îmbunătăți uh, sursele de finanțare pentru sport și pentru a diversifica sursele de finanțare pentru sport. Acum aș dori să mă refer la o altă chestiune, respectiv Uh, sporturile cu spectatori, uh, cupele de fotbal, de exemplu, cupele de atletism și așa mai departe. Apoi, sporturile participative. Toată lumea, indiferent de vârstă, poate, poate să practice o activitate sportivă, uh, să se relaxeze și astfel să aibă și beneficii pentru sănătate. În încheiere, Cred că e foarte important să avem leadership, să avem o bună gestionare în domeniul sportului. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că sporturile sunt uh, transversale, așa cum am explicat, și trebuie să avem un schimb de bune practici în Europa și în alte țări. Și, bineînțeles, să nu uităm pe oameni, pentru că ei se află în miezul atenției noastre. Eu le ringrazio mult, mi scuză. Eu vă mulțumesc și vă rog să mă scuzați, dar uh, suntem în întârziere. Oricum a fost foarte interesantă prezentarea noastră și eu consider că trebuie să ne referim la sporturile care atrag spectatori, dar trebuie să ne referim și la practica educației fizice, care e cel mai bun antidot și prevenirea violenței. Și cred, deci, că e corect să uh, ne referim la activitatea sportivă ca unul din marile obiective europene. Acum are cuvântul reprezentantul Comisiei Europene, timp de 5 minute, vă rog. Merci beaucoup, madame. Mulțumesc, doamnă președinte. O să mă exprim în limba franceză. Aș dori să spun... Voyons vraiment d'un œil très favorable l'idée de ce... Într-adevăr, noi salutăm uh, acest raport cu privire la sport, uh, integritate, echitatea și bună guvernanță în domeniul uh, sportului la comisia dumneavoastră a mai fost întocmit raportul FISAS, un raport care ne-a ajutat foarte mult și care a inspirat foarte multe dintre activitățile sau acțiunile care au fost întreprinse după aceea de comisie. Săptămâna Europeană a Sporturilor, uh, la care a participat și Tapio Corșus, uh, iată mm, fructul uh, acestui raport. Deci ne dorim ca uh, Um, acest raport să fie încununat de același uh, succes. O a doua observație preliminară e că acest raport sosește la țanc, am putea spune. Și uh, pot spune că raportorul are mare noroc, pentru că tocmai uh, prin uh, intermediul calendarului raportul va putea avea o influență. Dacă am înțeles, va fi adoptat în mod oficial în câteva luni, poate chiar la începutul anului viitor, va interveni în momentul în care va fi negociat planul Uniunii Europene pentru sport pentru perioada 2017-2020 va sosi tocmai când uh, vom avea o reflexie cu privire la următoarele programe, Erasmus Plus mai ales în domeniul sportului. Deci, uh, iată, potențialul de influență al acestui raport este real. Și prin intermediul rapoartelor care vor uh, fi adoptate Uh, în, urmele, în următoarele zile uh, a două grupuri de experți uh, cu privire la grassroots sport și diplomația sportivă la inițiativa domnului comisar. Deci, iată, aceste rapoarte vor fi o sursă de inspirație, sper, pentru raportor. Dar, în orice caz, raportul dumneavoastră va fi adoptat la momentul potrivit, pentru că astfel va putea avea și un impact. Foarte pe scurt, în legătură cu subiectele abordate domnul Tacula, raportorul, a pus accentul pe o serie din subiectele cele mai importante din actualitatea europeană. Guvernanța, în primul rând. Știți că noi la Comisie am dorit să se înregistreze progrese în acest domeniu, în limitele la care s-a referit colegul Hasting, deci cu respectarea competențelor statelor membre și autonomiei autorizațiilor, asociațiilor sportive, dar sperăm ca prin intermediul dumneavoastră să ne aducem și noi contribuția și aș dori să spun că în 15 septembrie domnul comisar Navracici va organiza o uh, conferință cu privire la buna guvernanță în care, la care va uh, invita uh, asociații sportive europene pentru a prezenta inițiative pentru buna guvernanță. Ați vorbit despre subiectul carierei duble. Deci, reconcilierea între sport și activitate profesională. Este un subiect foarte pertinent. Mi-amintesc uh, de o conferință organizată de către președinția luxemburgheză, la care un atlet uh, de înalt nivel spunea că face studii în Regatul Unit, dar nu are acces la uh, infrastructurile sportive Uh, precum uh, concurenții britanici. Am fi putut spune acest lucru mm, dacă ar fi făcut studii în Franța sau în Germania. Da, avem o adevărată problemă, uh, trebuie să încercăm să o abordăm împreună. Apoi, în ceea ce privește accesul și mobilitatea. Și aici mi se pare interesant că puneți accentul pe acest subiect, pentru că în programul Erasmus Plus Sport știți foarte bine că lipsește mobilitatea. În urmă cu câțiva ani a trebuit să facem, să facem câteva alegeri, nu puteam să optăm pentru tot, dar în orice caz, în următorii ani trebuie să facem să progresăm această uh, idee care vizează dimensiunea europeană a sportului. Integritatea. Colegul Alexander a menționat o dimensiune foarte importantă. Există convenții care există, convenții internaționale, convențiile Consiliului Europei cu privire la violență, la jucarea uh, meciurilor, uh, Știm că Uniunea Europeană este implicată în aceste dezbateri. Uh, Convenția cu privire la uh, aranjarea meciurilor Uh, care urmează să fie ratificate. Așteptăm uh, uh, ajutorul dumneavoastră. Și apoi promovarea sporturilor de bază și aici avem anumite obiecte ambițioase. Erasmus Plus, de exemplu, prevede să se pună accentul pe sportul de bază, dar ni se spune că nu, se, nu, nu facem destul. Am înțeles această critică, încercăm să mergem și mai înainte și așteptăm cu nerăbdare mm, propunerile din acest raport pentru a promova sportul de bază. O să mă opresc aici, doamnă președintă. Cred că ar fi bine să spun că subiectele menționate sunt uh, foarte importante pentru noi și că suntem gata să ne aducem uh, aportul la pregătirea acestui raport. Respect, noi suntem absolutamente... Mulțumim reprezentantului Comisiei. Într-adevăr, am uh, avut deja, iată, o bună bază de demarare pentru politici din partea Comisiei și recunoaștem acest lucru un raport uh, la care a contribuit toată Comisia în fosta legislatură. Iată, avem inițiativa domnului Tacu, la care se concentrează, cum ați văzut, pe trei uh, planuri foarte pertinente, în legătură cu care e nevoie să analizăm lucrurile în detaliu. Știm că temele uh, juridice europene mm, um, sunt punctul de plecare al, mult, al câtorva acțiuni, dar încurajăm Comisia să facă mai multe și cred că e interesant să ne referim și la momentul strategic în care putem interveni în legătură cu următorul plan european 2017-2020, iar acum dau cuvântul colegilor mei din Parlamentul European, care sunt raportori din număr pentru acest raport, domnul Neco, vă rog. Uh... I fully agree what uh, Mr. Mulțumesc, sunt de acord cu cele spuse de domnul Tacula și de uh, oaspeții noștri de astăzi și cred că ar trebui într-adevăr să încercăm să obținem acest program Erasmus pentru tinerii atleți. Domnul Curius uh, a spus că e nevoie de bună gestionare, educație și de Uh, condiții pentru infrastructura sportivă. Sunt uh, foarte interesante sugestiile sale, dar eu aș dori să vă prezint uh, avizul doamnei Marle Miții, care este raportor din umbră pentru grupul socialiștilor și democraților pentru acest raport. Ea consideră că sportul joacă un rol foarte important pentru economia europeană și pentru miliarde de oameni din întreaga lume. constatăm interesul de care se bucură campionatul actual de fotbal și probabil că și uh, Jocurile Olimpice de la Rio uh, vor avea aceeași, uh, același succes. Astfel putem să transmitem uh, valori la nivel mondial prin intermediul port, sportului. E, adulții și copiii sunt încurajați să participe și mai mult în activități sportive. Uh, Practicarea sportului de către cetățeni uh, încurajează și interacțiunea socială și, de asemenea, o stare mai bună de sănătate. Promovarea sportului este foarte importantă, nu numai pentru dezvoltarea fizică, ci și din punct de vedere al capacității sale de a promova valori, uh, valori sociale, de exemplu, spirit de echipă, toleranță, cooperare, solidaritate. Din păcate, când au loc uh, evenimente și competiții sportive de mare anvergură, apare și partea mai urâtă a industriei sportive, așa cum au spus și oaspeții noștri. Se vorbește toate mult în mass media despre uh, meciuri aranjate de către uh, dopaj, uh, sponsorizare ascunsă, corupție, corupție violență, violența suporterilor, huliganism pe stadioane uh, și în orașe, inclusiv uh, probleme pentru securitate, sănătate publică, răspândirea virusului Zika și a atentatelor teroriste și amenințărilor teroriste. Toate aceste chestiuni trebuie să fie abordate în raportul CULT. Uh, evenimentele și competițiile internaționale și sectorul sportului trebuie să fie un exemplu de integritate, transparență și bună guvernanță, inclusiv tragerile la răspundere și uh, durabilitate. Și sper ca raportorul va include în uh, avizul de proiect uh, uh, cult lupta împotriva dopajului, traficul cu substanțe cu, cu narcotice în domeniul sportului, apoi norme minime pentru ca stadioanele să se asigure că jucătorii și uh, suporterii sunt uh, cât mai protejați de amenințări, apoi combaterea rasismului și a intoleranței, protecția minorilor, astfel încât sportul la nivel înalt, sportul de performanță să nu uh, influențeze negativ dezvoltarea tinerilor, promovarea sportului la școală, la nivel național și internațional. Președinta îl roagă pe orator să încheie. Mai am nevoie de o jumătate de minut, spune oratorul. Combaterea corupției și promovarea eticii în sport cu reguli stricte ce privește supravegherea uh, financiară și responsabilitatea, uh, transparență în ce privește remunerarea sportivilor, prevenirea acordurilor, uh, a pariurilor ilegale. Apoi, drepturile audiovizuale pentru evenimentele sportive. Și în fine, dar la fel de important, uh, evenimentele sportive din Uniunea Europeană și orașele care găzduiesc evenimente sportive internaționale. Președinte, îl întrerupe pe orator la nivel european și național pentru a spori normele europene. Mulțumim. Da, transmiteți mulțumirile noastre colegei pentru că nu e în sală, da. Mulțumesc. Mulțumesc uh, pentru răbdarea colegilor. Recall that is also in... Și vă reamintesc că este raportor pentru Erasmus Plus, pentru punerea în aplicare a programului Erasmus Plus. Deci, iată, un uh, subiect foarte pertinent pentru raportul nostru. Lepo predstavito. este ehm, bom tako artikulirano govoru kot gospod kolega, ehm, ampak bi... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu nu o să vorbesc prea mult. În primul rând aș dori să spun că mă bucur de faptul că domnul Tacula e raportor pentru acest raport care este atât de important pentru noi. Sportul are mai multe fațete. E limbajul libertății, al toleranței, al păcii. Uh, e o adevărată valoare umană și pentru mulți uh, sportul este un uh, mod de viață. Pe ansamblu, uh, sportul e ceva bun, e ceva pozitiv. Însă sportul are și o, un revers al medaliei. Sportul, uh, sporturile comerciale au fost transformate într-o adevărată industrie. O industrie a sporturilor. E o ramură economică foarte importantă, pentru că foarte multe locuri de muncă depind de această ramură economică. Sportul reprezintă și o parte foarte importantă a produsului intern brut. Aici de, de sport depind foarte multe multinaționale, concerne și de asemenea profiturile sunt foarte importante. În încheiere aș dori să spun că mulțumesc pentru cooperare, pentru contribuție și pentru pozițiile exprimate există și o parte întunecată legată de sport. De exemplu, injurile, corupția și mai ales dopajul. Dopajul cu, e un fenomen cu care Uniunea Europeană se confruntă de mult, pe care îl combate de mult. Există Organizația Mondială Antidoping, uh, care a fost înființată în 2008. Am fost timp de șase luni uh, Uh, membru al acestei uh, organizații și m-am confruntat uh, cu adevărate obstacole în activitatea acestei organizații. Activitatea asta ar trebui să fie sprijinită pentru ca ea să poată deschide mai multe laboratoare la nivel internațional. Europa este un uh, adevărat pionier pentru că există foarte multe uh, laboratoare în, uh, pe teritoriul Uniunii Europene, dar există foarte multe nișe în Rusia în care politica antidumping nu, nu e încununată de succes și de aceea trebuie să sprijinim VADA în activitățile sale. Uh, și trebuie să ne bazăm mai ales pe rezultatele raportului 2007-2008. În orice caz, sper că acest raport să fie de calitate. Mulțumesc! Da. Mulțumesc acum are cuvântul doamna D'Amato, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Cred că suntem conștienți că trebuie să consolidăm politicile, politicile pentru sport la nivel european, ca să protejăm valorile sociale fundamentale, bunăstarea psihofizică corelată practicii sportului, funcția educativă a sportului în general. Uh, sportul este uh, capabil să unească cetățeni uh, cu trecuturi diferite, puțin mai lent, dacă se poate spune președinta, Așadar, să vorbim de educație fizică. Aceasta trebuie transmisă încă de la cea mai fragedă vârstă în școala primară. Uh, e important uh, calificarea de tip universitar a personalului care predă educație fizică. Statele membre care nu au politică clară în acest sens uh, trebuie să-și o asigure bazându-se pe bunele practici din alte state membre, nu numai și nu numai. Uh, sunt probleme care se acutizează în sectorul profesionist al sportului și trebuie să le rezolvăm în mod coerent. Meciurile aranjate, infracțiuni financiare din sporturile profesioniste afectează multe state membre și reprezintă un flagel uh, și uh, o, o, un atentat la bună credință a fanilor sportivi. Acolo de multe ori sunt implicate și organizații de tip mafiot, uh, care au intrat în mod stabil în sistem și exploatează faptul că nu există norme eficiente pentru a le combate. Uh, în unele sporturi situația a scăpat de sub control. Uh, se spală bani proveniți uh, din activități uh, ilegale. Asociații sindicale de sportivi au semnalat faptul că se apelează și la intimidări și amenințări la adresa sportivilor. E nevoie de legi uh, care să combată eficient acest, acest, uh, aceste activități ilegale, legi care încă lipsesc. Astăzi vedem că Uniunea Europeană nu uh, aplică, aplică Convenția Consiliului Europei privitoare la manipularea competițiilor sportive. Nu se văd măsuri care să ducă la mai multă transparență în gestionarea financiară a societăților sportive profesioniste. Ar trebui să se fixeze plafane pentru salarizarea sportivilor și ar trebui să existe comisii de etică și de disciplină care să fie complet independente. Ar fi nevoie de o nouă guvernanță a sportului cu principii coerente Trebuie să avem curajul să admitem că instrumentele utilizate până acum uh, nu au fost uh, suficiente, astfel că sportul va putea fi îmbunătățit uh, sau o nouă cultură sportivă ar fi de folos ca toată lumea să înțeleagă că dopajul nu e de ajutor și doar afectează iremediabil viețile sportivilor și valorile adevărate ale sportului. Astea sunt unele din uh, temele pe care le vom supune atenției raportorului și vom contribui activ la raport. Contributo e ora uh, la parola. Mulțumesc. Acum are cuvântul un uh, campion de handbal din Polonia, sau fost campion, a jucat în trei uh, țări, a jucat și în Germania, de asemenea și în Spania. Vă rog, domnul coleg Venta. Mulțumesc, domn, doamnă președintă. Um, vă mulțumesc și pentru prezentarea pe care mi-ați făcut-o. E frumos că pot să ascult și pe alți colegi uh, care au participat la Jocurile Olimpice și care sunt implicați în promovarea sportului. Cu toții ne dăm seama că sportul trebuie să fie un instrument uh, care să promoveze valorile europene de care avem atâta nevoie în aceste momente. Apoi, uh, sportul poate juca un rol important ca să atingem obiectivele politice interne europene. Uh, eu fac parte și din Comisia pentru Dezvoltare și cred că sportul are un potențial foarte important în această politică pentru dezvoltare datorită colaborării cu domnul comisar Navracic și alți actori uh, interesați, sportul uh, este un element pentru integrarea refugiaților și funcționează. Toate aceste lucruri sunt cunoscute. Pe de altă parte, am auzit aici cuvinte importante, toate informațiile privitoare la sport se leagă și de diplomație. Avem acest program care vorbește de o dublă carieră dar asta doar în perspectiva învățământului superior. Deci, un cuvânt important aici ar fi cel al diplomației. Am vorbit de accesibilitate și e bine, dar am o întrebare. S-a vorbit și de marile organizații sportive care trebuie să fie autonome. Ce părere aveți uh, despre asta? Iată, zilele acestea se desfășoară campionatul european de fotbal. Uh, UEFA ar putea fi mai transparentă. Avem și FIFA, unde sunt mari probleme cu transparența, uh, mult mai mari ca la UEFA. Și deci lipsește uh, acest spirit al transparenței care să fie ajutat de dialog și diplomație. Autonomia organizațiilor sportive este mare și la organizarea marilor manifestări sportive câteodată nu știm cine e responsabil pentru toate. Mulțumesc! Mulțumesc, vă rog uh, câte două minute, că apoi avem și o prezentare uh, a unui studiu. Deci vă rog, uh, pe scurt. Mulțumesc, doamnă președintă. Vă transmit uh, spusele doamnei McClarkin. Uh, sigur, uh, eu nu am vocea domniei sale și șarmul domniei sale, dar trebuie să vă închipuiesc că vă vorbește domnia sa. Mm, e bine că mă pot implica în redactarea acestui document. Sportul este un subiect important, e bine că îl promovăm. Cred că propunerea ECR din propria inițiativă poate fi incorporată bine în această inițiativă la scară mai largă Aș vrea să subliniez niște puncte care ne-am dorit să apară în raport. În primul rând, raportul FISA din 2011 se concentrează mai mult pe sportul profesionist, mai ales fotbalul. Aș vrea să fie un raport orientat uh, mai mult spre zone unde Parlamentul poate ajuta mai mult, adică la nivelul de bază, la nivelul neprofesionist. Asta uh, înseamnă că punerea ECR vrea să se bazeze pe evaluarea din acest an Erasmus Plus ca să se asigure că banii europeni se îndreaptă spre zonele care au uh, ce are nevoie de ei pentru a avea modele pozitive, pentru a susține sportul, buna guvernanță, ca tinerii noștri să fie activi. Voi încheia aici, asta a fost punctul de vedere al, acesta a fost punctul de vedere al colegii mei. Rog, uh, următoarea vorbitare. Mulțumesc, cred că colegii mei au spus deja esențialul. Vreau să mulțumesc comisiei, să încurajez comisia în uh, activitățile din domeniul educației, dar uh, iată lipsesc investițiile pentru că <clears throat> da, toată lumea e de acord. Infrastructurile sunt foarte importante. Dacă nu avem condițiile necesare, nu putem practica activitatea sportivă. Deci, dar aș încuraja așadar Uh, comisia că uh, să, să se gândească la dezvoltarea infrastructurii sportive. Noi trebuie să uh, luptăm împotriva dopingului, împotriva meciurilor aranjate, pentru că acestea sunt probleme care trebuie rezolvate la nivel european, ba chiar mondial. Și noi putem juca și noi un rol important în această luptă. Vă mulțumesc așadar și vă încurajez din nou noi toți de aici vă susținem inițiativele. Mulțumesc. Președinta, uh, dacă doriți un drept la replică, pentru că nu știu, nu toată lumea a pus întrebări, dar vă rog, dacă doriți să luați cuvântul, însă doar 5 minute mai avem la dispoziție, asta ar fi problema. Vă rog. It's up to you, but in a very, very brief... Thank you. Ok. Écoutez, je ne vais... Mulțumesc. Eh, președinte, întrerupe. Domnule Tacula, doriți să luați cuvântul acum? Cum doriți dumneavoastră? Mulțumesc. Da, rolul meu a fost să fiu un eh, ascultător atent și să iau notițe. Deci eh, îmi pare bine de contribuțiile pe care le-am auzit aici. Mulțumesc. Da, atunci reprezentantul comisiei, vă rog. Așadar, reau, mulțumesc, domnule președinte, spuneam, aș fi vrut să spun că nici nu mai vreau să utilizez timpul de vorbire, pentru că domnul Tacula spunea că e un bun ascultător. Noi, rolul nostru este să ajutăm, ceea ce vom și face în următoarele luni <laughs> și mă opresc aici. Mulțumesc. Uh, foarte bine. Eu cred că întâlnirea de azi a demonstrat uh, cât de necesară e o inițiativă deschisă și concentrată asupra anumitor aspecte care se pare că sunt fundamentale pentru credibilitatea sportului și viitorul său. Cred că multe lucruri pe care uh, le-ați uh, prezentat aici vor fi foarte prețioase pentru raportori și pentru raportori din umbră și noi contăm pe colaborarea cu Comisia și, sigur, pe colaborarea noastră activă, dar să nu scăpăm din vedere și pe experții noștri în elaborarea acestui raport. Consider că din dialogul nostru pot apărea inițiative foarte importante. Vă mulțumesc pentru prezența de astăzi aici. Mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Sunt convinsă că sunt pasionați de tema asta. Mie nu-mi place să vorbesc despre sporturi uh, minore. Toate sporturile sunt uh, la fel de importante. Vă mulțumesc iar acum. Uh, să vedem dacă următoarele noastre invitate sunt în sală. Le rog să treacă aici alături de mine. Vă mulțumesc. Allora, noi abbiamo questa interessantissima... Da. Avem un studiu foarte interesant interessante. Perché l-am dorit foarte mult și arăt, deja am văzut ce tema dublei ca, cariere sau calificări în sport. Îi rog pe cei care mai rămas în sala, se mai rămână una jumătate de oră, merită să uh, ascultăm uh, prezentarea aceasta.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 anche sintetico. Sì, allora. Sì, come vuole. No, no, assolutamente, è eh, assolutamente eh, consentito. Allora, eh, io prezent... Președintarea, mă grăbesc să presente, ce le do invitate oltre alle autorele lui, donna Laura Capranica ci donna Flavia Guidotti din partea Universității din Roma, Foro Italico. 10 minute avem la dispoziție pentru a asculta prezentările și apoi vor lua cuvântul colegii care au mai rămas în Da, eh, avem la dispoziție și imagini, dar în limba engleză, vă rog să vă organizați, să știți mai bine cum eh, vă organizați prezentările. Doamna Capranica, da, vă dau cuvântul. Mulțumesc pentru, eh, pentru o prezentare sintetică, prefer limba italiană. Vom, ne vom ocupa astăzi de problema educației și a sportului și ne vom ocupa de această temă în comun. Deși în Europa educația și sportul reprezintă două sectoare complet uh, Eh, diferite, care vorbesc limbi eh, separate și adesea n-au niciun fel de punct de contact aceste două sectoare. Se vorbește deci de cariere duble. De ce? Pentru că prin asta se înțelege în primul rând capacitatea unei persoane de a combina una sau mai multe cariere. În cazul unui atlet, cariera sportivă și cariera mm, educativă, în fine, sau cea în domeniul muncii, pentru că nu toate sporturile permit uh, sportivilor să se poată întreține din câștigurile activităților sportive. Bun, uh, acum prezentarea va fi organizată pe șapte puncte, imaginele sunt, uh, prezentarea este destul de densă, eu voi încerca să fiu cât mai sintetică. Așadar, nu mă voi opri mult asupra rolului sportului, cu toții cunoașteți acest aspect. Vă reamintesc doar că, dincolo de principalul eveniment din aceste săptămâni în Europa, campionatul european de fotbal, noi vom avea posibilitatea să urmărim multe sporturi care nu sunt atât de vizibile precum fotbalul uh, pe micile noastre ecrane dar care solicită sportivilor o mare putere de dedicație și un timp îndelungat pentru a ajunge la un nivel eh, ridicat de performanță. Așadar, cu Jocurile Olimpice de la Rio vom avea și posibilitatea asta. Vă eh, amintesc și faptul că recent există și evenimentul Jocurilor Olimpice pentru tineri. A fost înființat recent și uh, iată, pune în evidență atât un aspect pozitiv cât și anumite preocupări în legătură cu protecția și dezvoltarea tinerilor sportivi. Da, sportivii sunt foarte importanți pentru valorile de identificare la nivel național, cât și pentru valoarea, valorile sociale, însă poate dăm uitare faptului că mulți sportivi au un rol fundamental de jucat în viața socială ca politicieni sau ca manageri în lumea afacerilor, lumea economică. Știu că există exemple de sportivi care au putut să-și combine educația și formarea cu tot ce ține de mm, învățarea de-a lungul întregii vieți și care joacă acum un rol fundamental în societatea din care fac parte. Un alt aspect e acela că în domeniul sportului competențele în general sunt patrimoniul al țărilor membre. Asta înseamnă că noi avem în față un caleidoscop de situații diferite, astfel încât noi utilizăm termenul educație și sport în mod interșanjabil. Însă, aici se ascund uh, tot felul de diferențe însemnate. Unele state au uh, o formă de sport uh, sau un acces la sport uh, facilitat încă din timpul școlii, altele țări nici nu au un program educația fizică în școala primară. Deci asta este o problemă care trebuie rezolvată. Oricum, eu cred că în uh, cadrul Uniunii Europene putem găsi posibilitatea ca în diversitate să uh, identificăm o mare oportunitate pentru a găsi noi soluții Uh, de tip inovator, inclusiv din punct de vedere al sportului și al educației, pentru a încerca să maximizăm rolul culturii europene în acest uh, cadru. Pentru moment, fenomenul sportiv nu este perceput în mod clar, pentru că nu sunt uh, precizați termenii. Nu sunt precizate bine nici competențele și responsabilitățile, astfel încât nu avem la dispoziție nici cifrele care să permită să identificăm fenomenul în întregimea sa. Un alt aspect care eh, trebuie luat în considerare e că o persoană, fie că e sportivă, fie că nu, e un tot unitar. Asta înseamnă că în momentul în care uh, noi recunoaștem o persoană ca atlet de elită, ca sportiv de elită, îi dăm uitării faptului că are un trecut, pentru că o astfel de carieră de sportiv nu se improvizează, ci se construiește în timp. Și atunci noi avem nevoie să înțelegem toate fazele prin care trece, încă de la primul acces la sport, la dezvoltare și la susținerea talentului unei persoane și până la cariera sportivă, care poate fi întreruptă în orice moment inclusiv uh, prin evenimente de tip traumatic. Deci asta, asta este o problemă uh, serioasă care trebuie văzută în integralitatea sa și înainte de a înțelege care e problema în a uh, putea introduce sportivul pe care l-am privat de posibilitatea de a se educa în calitate de cetățean, înainte de a-l introduce, spuneam, pe piața muncii. Iată, vedeți aici un grafic foarte interesant prezentat de șeful grupului pentru resurse umane al Comisiei Europene și uh, se referă la formare. De atunci când uh, necesitățile sportului și uh, ale educației cresc trecând prin școala primară, prin gimnaziu și apoi treptele superioare și învățământul superior, până la urmă, sportivul poate face o alegere și anume fie alege să dea curs talentului său sportiv și adesea sacrifică educația sa, și aici este mai ales o educație, o, o alegere masculină sau alege formarea pentru viitorul său și își abandonează talentul sportiv în favoarea educației. Și aici mai uh, ales femeile recurg la această soluție. Asta înseamnă că în sport se pierd multe resurse de gen feminin. Ceea ce e teribil. Dacă noi nu încercăm să avem o guvernanță mai bună și îmi pare rău să vă spun, dar asta este de multe ori apanajul bărbaților, avem o, uh, o adevărată greutate de a înțelege acest fenomen. Mulți actori interesați sunt implicați în această dublă carieră a unui sportiv. Central, eh, eh, rolul central, sigur, este cel al sportivului și motivațiile sale, însă toate persoanele care se învârt în jurul acestei microdimensiuni, cea a sportivului, eh, mă rog, părinții, antrenorii, mm, conducătorii de club, apoi colegii, mm, colegii de școală, de echipă, E foarte important tot acest uh, microunivers. La asta se poate ajunge și dimensiunea organizativă. Iată, organiza, organizația de tip școlar, de tip sportiv, care dacă nu intră în dialog, uh, nu fac decât să facă din sportiv sapul ispășitor, ceea ce nu e deloc corect. Și apoi mai avem și dimensiunea politică, la nivel național și la nivel european. Domnule Vatra, sunteți uh, cei care la nivel european puteți, creând un efect de cascadă, deci de sus în jos, să încercați să influențați sau mă, mă, măcar să faceți recomandări pentru a îmbunătăți situația? Pentru că, sigur, politicile, până la urmă, sunt apanajul statelor membre. Deci nu e vorba de o singură persoană a sportivului, ci e o muncă de echipă. Eu provin dintr-un sport de echipă și înțeleg rolul jucat de sporturile de echipă. Și la universitate, cercetarea, uh, este o activitate de echipă și dubla carieră încă și mai mult, pentru că reunește sectoare diferite. Există foarte bune exemple în acest sens, de exemplu în Austria, Belgia, Franța, Spania, Anglia. Calculați că în Franța și în Anglia, mare parte din medaliații olimpici intrau în programele de dublă carieră. Asta înseamnă că aveau oportunitatea de a fi și studenți la universitate și în același timp și medaliați olimpici. Deci aceste, aceste cinci țări totuși nu au o abordare unitară, asta însemnând că nu există un singur mod de a rezolva această problemă. Noi trebuie să fim deschiși dialogului și să fim gata să ne modificăm uh, propriile viziuni câteodată prea restrânse. De aceea e importantă crearea de rețele și aici uh, mă laud și eu că sunt președinta EAS, adică rețeaua europeană a um, sportivilor și ca studenți, care a fost înființată în 2004, anul european al sportului, și care în fiecare an organizează o conferință acolo unde cei care coordonează proiectele europene se întâlnesc între ei uh, și pot să pună în comun experiențele și rezultatele lor. Și această rețea reunește atât instituțiile de tip sportiv, cât și eh, cele eh, de învățământ. Și este un punct de contact al unor limbaje, ca să spunem așa, complet diferite. Acest an, în acest an se va desfășura Rovaniemi, acasă la Moș Crăciun. Din 15 până 17 septembrie această reuniune vom face o listă o listă <laughs> de, cu cadrurile pe care le dorim noi de la Moș Crăciun în domeniul sportului. Sigur, spuneam, în Europa sunt politici diferite. În 2010 a fost efectuat un studiu comandat de instituțiile europene. Au ieșit în evidență patru tipologii diferite, deci de la statele care sunt reglementate în mod central sau centralizat, la statele unde nu este nici un fel de facilitare la nivel central și studentul sportiv trebuie de unul singur să-și rezolve situația, că câteodată chiar să se ascundă sau trebuie să ia decizii în mod izolat. Însă, situația este în continuă evoluție. Avem țări ca Austria, care are o atitudine de lipsă de reglementare, o, o atitudine laissez dar totuși în ultimul timp și-a schimbat situația și ar fi bine să vedem dacă această tendință e urmată și de alte țări. Există deci sisteme diferite. Bun, ele au fost grupate pe patru categorii, dar nu e neapărat necesar că fiecare țară din aceste patru categorii să aibă același tip de sistem. Deci, statul reglementează situația cu anumite reguli proprii. Așadar, depind foarte mult dublele cariere de sistemul de învățământ național, de politicile în domeniul sportului naționale și de sectorul sportiv uh, specific al fiecăruia. Pentru că, de exemplu, față de sporturile de, de luptă, sporturile combinative tehnice, regulile diferă, inclusiv regulile de antrenament, regulile competiționale ceea ce are un uh, efect important asupra dublei cariere a sportivilor. Și alt aspect, și anume, studentul sportiv care e recunoscut uh, ca, fiind, uh, ca având acest statut diferă de la stat la stat. De exemplu, un sportiv ar putea fi recunoscut sau să aibă dreptul la anumite servicii într-un stat membru și la același nivel, să spunem, un uh, adversar al său din campionatul european ar putea să nu fie recunoscut cu aceeași statut. Deci e nevoie de o definiție clară, să vedem cine anume este studentul uh, sportiv, să se recunoască fazele dezvoltării uh, până când se ajunge la starea de student sportiv de elită și plus criteriile de eligibilitate trebuie să fie unitare. Un alt aspect. Uh, parcursul în învățământ și în sport al sportivilor, sigur, diferă de la caz la caz, de la persoană la persoană. Deci e nevoie de o mare flexibilitate atât a instituțiilor de învățământ, și anume, uh, adesea instituțiile de învățământ um, foarte dificil oferă soluții alternative, foarte greu oferă soluții alternative. Însă, vorbi, putem vorbi și de organizația sportivă și ea trebuie să fie flexibil și alt, activ, alt aspect. Uh, trebuie să existe un proces de control și de monitorizare a uh, evoluției acestui fenomen. Din nefericire, pentru moment lipsește acest aspect, lipsesc definițiile, instrumentele, organele respective, pentru că, printre altele, organismele trebuie să fie externe, pentru că dacă sunt interne, deci din interiorul sistemului de învățământ sau sistemului sportiv, atunci pot, fi, uh, pot avea o atitudine partizană, să spunem. Deci, celălalt aspect foarte important e să înțelegem exact care e modalitatea de certificare a statutului acestor sportivi. Au, au fost până acum 18 proiecte finanțate de Uniunea Europeană, unele încă sunt în curs, dar niciunul nu este supus monitorizării. Monitorizarea trebuie să fie făcută cu proiecte pilot, pentru că, spuneam, situațiile diferă foarte mult de la caz la caz, așadar eu doresc ca dumneavoastră să puneți aceste elemente pe agenda dumneavoastră de lucru. Acum alte aspecte, că, că nu mai am timp la dispoziție, au fost finanțate noi studii de către Uniunea Europeană, un studiu privitor la cerințele minime pentru dublă carieră, servicii pentru dublă carieră. Aici lucrul important e că, iată, din nou, se spune că trebuie să Uh, punem accentul pe monitorizare. Așadar, evidențiez și eu acest aspect. Și, în ultimul rând, uh, avem și situația sportivilor migranți. Cei care, pentru o anumită perioadă de timp, pentru a, a, a se a antrena pentru o competiție, trebuie să-și părăsească țara. Și asta, asta este un caz specific, uh, un caz pe care adesea îl pierdem, pentru că aici se aplică mai degrabă sistemul american, nu, nu se aplică, mă scuzați, sistemul american, unde sunt foarte bine integrate universul sportiv cu cel universitar. Noi trebuie să încercăm să ne adaptăm și noi uh, uh, sistemele ca să ne ajutăm studenții și Erasmus plus sport trebuie să ne ajute să facem asta și să evităm să ajungem într-o situație în care programele de specializare să fie destinate doar studenților uh, cetățeni naționale. Îmi dau seama dacă, dacă există o uh, medalie olimpică uh, câștigată de un italian de cetățenie daneză poate provoca anumite puse naționaliste, dar totuși suntem toți cetățeni europeni și trebuie să începem de la statele membre cu, nu știu, <laughs> unele sunt bolnave de conspiratită, dar în fine, să nu ne oprim aici, mai este un aspect, uh, competențele și calificările sportive aici, iar peisajul este foarte variat și foarte autoreferențial aici. Uh, Universul academic universitar a, a intrat doar de curând și adesea federațiile nu recunosc universitatea, universitatea nu, nu recunoaște federațiile. Eu sunt uh, titulara unui uh, curs de master în sport coaching, deci Credem că trebuie să existe un dialog și aici, că nu e vorba de un război al unor împotriva celorlalți, ci să lucrăm împreună pentru a îmbunătăți sistemul. Și sistemul trebuie să găsească un numitor comun, uh, este neapărat necesar. Și și aici, foarte importantă monitorizarea, că nu avem date la dispoziție. Bune practici ar fi Bulgaria, Italia, dispune de Alma Laurea, care este un organism terț care uh, furnizează informații, nu doar în legătură cu uh, cei sportivi cu studii superioare, ci și cu cariera lor. Apoi Portugalia, Slovenia, bun exemplu, deși cu sisteme complet diferite unul de celălalt. Eu cred că sportul este foarte important, deoarece prevede un sistem de uh, educație formal inform, sau informal care trebuie recunoscut și la nivelul învățământului, inclusiv cel superior. un alt punct fundamental în legătură cu care dumneavoastră trebuie să fiți activ și, din nefericire, încă n-am auzit niciun cuvânt spunându-se în acest sens. E dificil să înțelegem care sunt limitele clare, însă recunoașterea educației formale și informale e fundamentală. Întrebați uh, foștii sportivi de elită, care au un rol foarte important în societatea în care locuiesc. Deci, iată, unul din uh, aspectele pe care sper eu că le veți sublinia. Deci, în primul rând, să găsim definiții comune. Nu avem o definiție corectă și trebuie să ne punem de acord asupra definițiilor sau măcar asupra definițiilor de bază, că, în fine, se pot uh, particulariza, dar trebuie găsite cerințe minime uh, să găsim capacitatea de a monitoriza, care să permită armonizarea datelor și, din nou, aici sper să avem proiecte pilot în acest sens, în legătură cu orice, toate tipurile diferite de sport. Eu propun uh, inițiative împreună cu, de exemplu, federațiile de basket ca să uh, găsim o soluție Sigur, nu o soluție universală, însă să avem o inițiativă și să susținem inițiativele naționale în acord cu ce se face la nivel internațional, să susținem acordurile naționale și internaționale și să studiem programe dedicate studenților sportivi și apoi să acordăm certificate de calitate pentru federații, cluburi, universități, eh, etc consider că ar putea fi importante asemenea inițiative. Și cu asta închei, vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări, împreună cu colega mea, doamna dr. Guidotti, vă vom răspunde cu plăcere. Mulțumim! Eh, doamna profesor Capranica, foarte interesantă prezentarea, multe elemente care demonstrează că e nevoie de un cadru comun, ne arată foarte exact această cercetare și experiența noastră multiplă. Sunteți expertă din basket, probabil, dumneavoastră? Și eu am fost membru a unei echipe, în fine, eu nu la nivel național, spune invitata. Deci sportul de echipă uh, formează uh, persoanele. Deci e importantă legătura aceasta între sport și universitate, apoi rețeaua aceea europeană de care spuneați. Vedem și ce lipsește. Sperăm că în cadrul raportului TACULA va uh, fi inclus acest aspect. Pentru că e vorba de accesibilitate, dar și de guvernanță. Deci, cred că e o tematică transversală. Domnul Tacul a plecat din sală, însă vom transmite, îi vom transmite toate acestea. Acum să vedem cine dorește să ia cuvântul uh, dintre colegi. Voi conceri tu, prego, la Vă rog. Essendo laureata în științe motorie... Sunt laureată în științe uh, ale motricității. Asta e o națiune de sportiv, da, da, uh, noi italienii. Uh, aveți cunoștințe de bune practici în Europa în ce privește predarea educa- educației fizice, nu neapărat sportul, deci o activitate de bază în uh, școlile primare și în asociațiile sportive deci uh, se pune accentul pe uh, predarea învățământului, predarea disciplinelor sportive și pentru laureații științelor motricității și apoi ce se întâmplă cu cei care frecventează aceste cursuri de bază și la sfârșit de săptămână. Sí, sí. No? Eh, eh diventa di Uh, maybe short, but pe scurt, vedem ce important este sportul pentru sportivi. Noi, sportivii, suntem în sală. Salut toate aceste informații, pentru că din experiența personală, pentru mine sportul în tinerețe a fost un vector de uh, integrare în profesiune, deci am fost uh, judec, uh, jucător profesionist de handbal, după ce am fost antrenor, antrenor și în timpul carierei sportive am încercat uh, să mă implic și în domeniul social. Am tras foarte multe concluzii despre mine, cum pot să lucrez, cum să mă implic mai bine în comunitățile locale. Am lucrat în calitate de jucător profesionist, am uh, jucat în echipe de tineret, după aceea pentru adulți și am uh, lansat, am participat și într-o companie, am, am uh, predat despre motivația și ambiția din sport. E un aspect foarte important. Poate știți că um, cariera dublă înseamnă uh, o serie de um, posibilități îmi pare rău că e poate prea târziu, dar e păcat că au uh, plecat colegii, pentru că e un subiect atât de important, care are o legătură directă și cu Erasmus+. Plus. Mulțumesc uh, pentru informații și salut această inițiativă. De cercherò de răspundere în modul. O să încerc să răspund succint. Sigur, educația e importantă la toate nivelurile și formatorii trebuie să fie bine formați. Vorbim aici de o precondiție absolut necesară. Bun, îmi dau seama care a fost exact întrebarea uh, europarlamentare din Italia. Bun, asta e o problemă specifică, să spunem, a Italiei. Și eu sunt rodul acestei educații, deci înțeleg exact care e problema. Să, trebuie totuși să spun că Uh, sunt totuși exemple foarte bune în Franța. Există o activitate educație fizică încă din, școlile, încă din școala primară, uh, școala elementară, deci avem un sistem, nu neapărat un sistem unic. Nu se trebuie să studiem și bunele practici. Apoi, în Italia, recent, Împreună cu firma Ferrero am dezvoltat un proiect, uh, o colegă de mea s-a gândit la un program cu laureați de științe motorii și așa mai departe. Să vedem, în limba germană, engleză, se cheamă Joy of Moving, Bucuria Mișcării, e difuzată în întreaga lume. Deci sunt uh, exemple bune în multe țări. În ce privește formarea, Uh, conducătorilor de cluburi, uh, instructorilor, antrenorilor, tuturor categoriilor uh, la care m a referit. Bun, s-a încercat și o monitorizare printr-un studiu recent care va fi publicat în curând. Dar, în fine, e vorba de faptul că nu există același tip de formare în întreaga Europa. Totuși, e important măcar să știm care sunt niște, niște standarde minime sau niște uh, niveluri minime Consider că guvernanța poate fi îmbunătățită doar de persoane educate, atât din punct de vedere sportiv, cât și din punct de vedere universitar, dar nu doar universitar, putem vorbi și de școli profesionale, în fine orice fel de învățământ, dar trebuie să fie la nivelul uh, cerut. Asta care să confere competențe acestor persoane. Asta este, cred eu, aspectul principal. Mulțumim următorul vorbitor. Rad bi se navezal ravno na zadnje vprašanje. Tudi uh, o tem je govoril coleg. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mă refer la ultima întrebare care a fost pusă. Domnul Venta a vorbit despre cariera dublă și cum uh, sportivii trebuie să aibă posibilitatea și să facă studii superioare. Cred că este un aspect foarte important. Trebuie să uh, facem uh, schimb, să, să avem uh, practici care și-au dovedit succesul. În Slovenia avem astfel de practici. Avem un exemplu concret. Avem programe în licee, de exemplu, și uh, colegii pentru sportivi. Știți că în uh, Slovenia uh, există uh, uh, schiori de nivel uh, înalt de performanță, deci uh, le ofi, oferim posibilitatea să aibă o carieră uh, sportivă, dar și să studieze pentru o carieră profesională. Deci trebuie să avem uh, sisteme flexibile și să le oferim pe ambele. Se cred o să mai ormai noi. Da, mulțumesc. Vreau doar să adaug că interesul pentru acest studiu este foarte ridicat și reamintesc că avem, vom avea și altă ocazie ca să vorbim despre acest studiu. În cadrul agendei europene pentru skills, pentru cunoștințe, în fine, pentru calificări uh, și E foarte bine să fie inclus și sportul aici. Și asta totuși cu caracter obligatoriu pentru statele membre. E vorba de competențele cheie orizontale care uh, trebuie să fie comparabile peste tot în Europa. Deci uh, trebuie să încercăm să introducem și acest tip de competențe care provin și din lumea sportului, să dăm curs apelului dumneavoastră dacă veți putea, deci, reveni ulterior cu o părere în acest sens, apoi monitorizarea. Spuneți că s-au făcut multe recomandări. Trebuie să înțelegem cum cum anume se facă această monitorizare și de către cine? E, e, e foarte diferită situația organismelor de control uh, sportiv. Deci e dificil de pus în comun factor și date, deși trebuie să încercăm acest dialog, pentru că dacă nu e, e, e complicat. Apoi, noi avem și experiența sportivilor în armată. Bravo, quelli almeno lì sunt <laughs> proprio organizzati. Deci, poate ținem cont și de acest aspect. Și încă ceva? Mă interesează uh, ce ați spus despre această rețea europeană. Există și documente ale acestei rețele. Poate putem cumva să o încurajăm, să o sprijinim. Până la urmă, uh, e clar că mai sunt multe de făcut aici. Să nu se pierdă aceste experiențe. E interesant ce a spus și în legătură cu femeile care, intră, care preferă educația, dar totuși să nu se piardă pe drum uh, cei sportivi care după încheierea carierei sportive să fie în continuare activi în educație, să fie aceste acorduri între educație și sport. Aici Tratatul de la Lisabona ne-a conferit un temei juridic mai puternic în domeniul sportului și comisarul de resort uh, are în portofoliu și sport și educație și apoi avem și sportul în programul Erasmus Plus. Și amintesc că și studenții și sportivii pot participa la Erasmus. Vă rog. Due cose, eh, conosco la... Da, mai spun ceva, și anume cu Slovenia avem un foarte bun legătură cu Universitatea din Ljubljana, știu uh, exact la ce v-ați referit în legătură cu educația în liceu, în universitate însă nu există, dar în ce privește life skills avem o întreagă literatură de specialitate, Joy of Moving, acest program face parte din ea, în ce privește monitorizarea, Împreună cu federațiile de basket încercăm să vedem dacă funcționează. Am prezentat un proiect uh, Comisiei Europene să vedem dacă îi se va da curs. Dar uh, poate că vom avea succes cu el. Acum, în ce privește această rețea europeană EAS, da, am scris și în legătură cu experiența slovenă un studiu care explică ce este EAS. Avem o inițiativă comună comunității europene care se numește o dietă sănătoasă și o viață sănătoasă. Il Joint Program Initiative. Purtroppo. Deci e o inițiativă comună, însă Există alte, alți piloni. Unul era activitatea fizică restrânsă, al doilea și al treilea nu se știe ce se întâmplă. Am lucrat la primul pilon, am făcut un cadru foarte bun în care intră și guvernarea, guvernanța și cariera. Și ar putea fi totuși de interes pentru lucrările comisiei noastre. voi trimite documentele, putem vorbi ulterior, dar problema e că la că nu există pilonii 2 și 3. E vorba doar de dietă, de alimentație. Foarte bine, eu sunt de acord cu toate astea și e un lucru foarte important. Însă poate dacă vorbim de activități fizice, în această viață sănătoasă și activă, trebuie să fie cuprins și sportul. Că în Europa se vorbește de activități fizice prin care se înțelege același lucru ca sportul, dar nu întotdeauna. Deci trebuie să punem lucrurile de acord. Sportul trebuie să fie un limbaj universal, dar de fapt sunt vorbite în cadrul său multe limbi și, multe limbi și dialecte. Președinta, vă mulțumesc uh, pentru studiu. Ne despărțim, dar nu înainte de a vă spune că pe 13 iulie de la 9 la 12 jumate ne reîntâlnim și pe 14 iulie de asemenea, ultima reuniune înaintea vacanței de vară, de la 9 la 12 și jumătate. Mulțumesc interpreții, interpreții mulțumesc și ei pentru atenție. Mulțumesc colegilor care au rămas până acum. Și la următoarea reuniune, vă rog, chiar dacă e luna iulie, haideți să participăm cu toții la lucrările noastre.